Uh, good morning. And um, we start with the, uh, we've got votes at 9.30. Bună dimineața, începem cu voturile și uh, dezbatem mai întâi egalitatea între bărbați și femei. Îi dau cuvântul raportoarei. Mulțumesc, doamnă președinte. Acesta este un uh, raport uh, redactat pe fond de către Comisia FEM. Noi avem un aviz și având în vedere timpul limitat, am încercat să abordez principalele puncte. Primul punct este acela că există evoluții pozitive însă există încercări de a se merge înapoi în ceea ce privește egalitatea de șanse. Din punctul nostru de vedere, eforturile trebuie continuate în permanență. Egalitatea de șanse nu este un lux, este o necesitate și, ca atare, trebuie să continuăm aceste eforturi. Aș vrea să abordez și problema concilierii vieții de familie cu viața profesională și problema îngrijirii copiilor. Statele membre trebuie să investească în serviciile de îngrijire a copiilor. Un alt uh, domeniu foarte delicat este cel al îngrijirilor la domiciliu. Femeile asigură aceste îngrijiri adesea fără a fi plătite. E nevoie de o profesionalizare a acestor servicii. Dacă membrii familiei sunt uh, pregătiți să asigure această formă de îngrijire, trebuie să se identifice și modalități de compensare. Trebuie să avem în vedere uh, necesitatea îngrijirii persoanelor vârstnice. discutăm despre cererile depuse de femei, candidaturile femeilor pentru diferite posturi de muncă, este important să se țină cont de faptul că femeile sunt acum calificate, sunt competente și cu toate acestea există diferențe mari în ceea ce privește salariile. E un alt punct care trebuie să rămână pe ordinea de zi. De asemenea, riscul sărăciei, mai ales uh, sărăcia atunci când uh, femeile ajung la bătrânețe. Ar trebui să nu fie încurajate tinerele să se angajeze doar în uh, cariere care sunt tipice pentru femei, pentru că nu există predispoziții pentru un anumit tip de carieră. Femeile trebuie încurajate să se îndrepte spre domenii care nu atrag femeile de multe ori. Un alt punct important este acela legat de migranți. Femeile care sunt migrante și care au um, au uh, un um, um, au o educație, trebuie să poată să obțină un loc de muncă. Alt punct important este acel al bugetului. În fiecare an există un buget. Trebuie să vedem unde anume merg acești bani. Susținerea pentru sport ajunge de multe ori la sporturile bărbătești, unde sporturile la care participă mai ales bărbații. Deci trebuie să vedem și unde se îndreaptă banii să vedem dacă banii aceștia ajung la femei sau la bărbați. Un alt punct care nu a fost discutat este acel al femeilor în poziții de conducere, mai ales în consiliile de administrație. Este important să vedem dacă companiile au interesul de a promova femeile. Ar trebui să existe o cotă. Acest lucru ar fi foarte bun. În universități, de pildă, 80% dintre femei sunt uh, studenți, 80% dintre studenți sunt femei, însă 80% dintre profesori sunt bărbați. Trebuie făcut ceva în această privință. Am făcut propuneri și aștept uh, amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc. Doamna Steiner și apoi doamna Fontaine Lopez. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îi mulțumesc domnei Hirsch pentru raport. Cred că putem ajunge la un acord în anumite privințe. Am discutat despre oportunitățile pentru femei pe piața muncii de ani de zile. Însă lucrurile înaintează cu o viteză de melc. Este important să stimulăm progresele în acest domeniu. Trebuie să schimbăm viziunea din companii. Trebuie să creștem rata ocupării femeilor. Femeile care cresc copii în Germania trebuie să fie încurajate. Trebuie să ne schimbăm viziunea în ceea ce privește îngrijirea copiilor. Dacă bărbații ar uh, avea același, uh, ar, ar lua concediu la fel de des ca și femeile pentru grija copiilor, ar dispărea și alte dezavantaje pentru femei. Încercăm să acționăm de ceva vreme în privința în privința femeilor în poziții de lider, fără cote. Deci nu sunt de acord cu doamna Hirsch în această privință. Este important, de asemenea, ca partenerii să fie interesa, interesați. Cred că ar trebui să facem ceva pe plan european. bugetul diferențiat pe genuri, bugetul care ține cont de genuri, este adoptat în anumite state membre. Am avut succes în această privință. Este o abordare treptată. Trebuie să aplicăm aceleași reguli și altor domenii. Cred că vom putea să lucrăm bine împreună. Doamna Lup Lopez Fontaine. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să spun că raportul pe fond și avizul sunt cât se poate de pertinente. Raportorul Comisiei Ocupare a făcut un uh, studiu aprofundat și sunt sigură că vom putea ajunge la un consens. Aș vrea să spun că merită să continuăm să vorbim despre egalitate între bărbați și femei. Mama mea vorbea deja despre inegalități între salariile bărbaților și ale femeilor. Este trist că acest punct încă mai este pe ordinea de zi. Va trebui poate să găsim un termen diferit, cel puțin în Spania, așa cum uh, spunea colega socialistă. Există programe în ceea ce privește egalitatea și în ultimii ani situația s-a îmbunătățit. Sunt sigură că e adevărat pentru numeroase țări. Situația actuală s-a îmbunătățit, însă este păcat că continuăm să discutăm despre inegalități între femei și bărbați la diferite niveluri. Nu vreau să prelungesc dezbaterea, însă aș vrea să spun că și eu aș aprofunda punctul 6, referitor la femeile migrante, să nu le uităm însă pe femeile care provin din minoritățile etnice, femeile rom, pentru că aceste femei au uh, dificultăți în a găsi un loc de muncă. Au uh, dificultăți în a avea acces la educație și la pregătirea profesională este important să vorbim despre aceste femei. Sunt de acord cu raportoare atunci când spune că femeile pot să ocupe poziție de lider și, de asemenea, atunci când spune că trebuie să vorbească despre uh, femei. Uh, și cred că Raportul este cât se poate de satisfăcător. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să revin la ceea ce spunea Monica Montani, să le mulțumesc Nadiei Hirsch și Mariei Nedelceva pentru acest raport care este important și care abordează multe puncte aș vrea să insist asupra unor puncte care nu sunt suficient puse în valoare și care ar trebui dezvoltate. Primul punct este problema salariilor. Europa trebuie să um, se impună nu pentru a reduce decalajele, ci pentru ca să existe o egalitate reală a salariilor. Pentru că toată lumea spune că salariile sunt egale în, în uh, administrația publică, însă există sisteme de prime și primele acelea accentuează decalajele. Eu una aș vrea să vorbim despre egalitatea de salarii reală între bărbați și femei. Este un punct important. Legat de acest punct, există problema impunerii familiilor, gospodăriilor. În anumite state, impozitele sunt calculate în funcție de salariul fiecărui individ în parte. În alte țări, impozitul este impus pe gospodărie și în aceste situații salariul femeii este cel mai taxat, cel mai impozitat, pentru că este salariul care se adaugă salariului bărbatului, care este baza inițială. Trebuie să fim deci foarte atenți pentru că salariul femeilor se află în tranșa superioară. Este ceva ce le face pe femei să nu muncească dacă se poate. Vor încerca să-și uh, ia un timp parțial. Deci trebuie să fim atenți la acest lucru pentru că este o trambulină pentru decalajul între bărbați și femei. Al doilea punct constă în lupta împotriva reprezentărilor pe care le avem în ceea ce privește meserii specific feminine sau masculine. Trebuie să schimbăm aceste reprezentări mentale. Trebuie să întreprindem acțiuni foarte importante împreună cu sindicatele profesionale, mă gândesc la meseriile din construcții și alte astfel de meserii. Europa trebuie să lanseze politici și programe care să lupte împotriva acestor reprezentări mentale. Atunci când se inițiază programe de tip Comenius, Erasmus și altele, se, se schimbă lucrurile, reușim să le schimbăm. E important, deci, să inițiem astfel de programe care schimbă reprezentările uh, mentale. A treia um, dimensiune este problema diplomelor. Se spune că femeile reușesc foarte bine și își obțin diplomele. Însă adevărata problemă este că femeile au diplome și diplome foarte bune, însă nu muncesc în domeniul în care au diplome. Și este foarte grav pentru că pregătirea profesională este o investiție, o investiție a statelor și o investiție a familiei. Și dacă li se permite, spun li se permite, dar sigur că nu le putem obliga să facă altfel, dacă acceptăm însă această situație în care uh, femeile au diplome, însă nu își transpun aceste diplome, aceste calificări în viața profesională, pentru că nu pot să concilieze viața familială și viața profesională, înseamnă că cresc și mai mult decalajele între femei și bărbați. Al patrulea punct, Nadia, este următorul. În raport se spune, într-adevăr, și se spune pe bună dreptate, și acesta este un subiect foarte important, se spune că trebuie ca egalitatea să se înstăpânească și în consiliile de administrație. Cred că trebuie să facem în așa fel încât statele să dea exemplu în, în uh, domeniul public. Or, dacă ne uităm la posturile din uh, sectorul public, veți vedea că posturile cele mai înalte sunt întotdeauna deținute de bărbați. Statele trebuie să reprezinte un model. Nu are rost să impui întreprinderilor private egalitatea în Consiliul de Administrație între bărbați și femei dacă în sectorul public nu se poate uh, face acest lucru. Mă opresc aici. Mulțumesc, mai avem patru vorbitori. Vă opresc că votăm la ora 9 și jumătate. Vă rog să fiți uh, conciși. Domnul Man mai întâi. Mulțumesc. Pentru a fi succint, pot spune că în Germania progresele se fac uh, cu viteza melcului și cred că mai trebuie să facem multe înainte de a atinge obiectivul final. Obiectivul nostru este uh, un obiectiv care, pentru care merită luptat. E adevărat că mulți tineri cred că profesiile tehnice sunt rezervate bărbaților. Sunt mulți bărbați în domenii cum ar fi chimia sau fizica, însă femeile încep să pătrundă în aceste domenii. Cred că este important ca tinerele să aibă în vedere aceste profesii uh, mai degrabă masculine. În ceea ce privește poziția de lider a femeilor în întreprinderi, observăm că există puține femei care primesc titlul uh, managera anului, de pildă. Și pentru că veni vorba despre fotbal, un ziar din sudul Germaniei uh, scria că sportul se feminizează și mi se pare foarte interesant Stefil Jones este fotbalista anului, provine din Frankfurt pe Main, este o femeie nemaipomenită și are o carismă extraordinară. În orice caz, dacă va juca la Cupa Mondială, eu mă voi duce să o văd. O femeie din uh, CDU a cerut de asemenea o cotă de 40% pentru femei. Nu știu ce părere aveți. Doamna Estrela și apoi doamna Figueredu. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și eu aș vrea să le felicit pe raportoare. Cred că raportoarele ating punctele esențiale însă sigur că lucrurile pot fi îmbunătățite. Situația femeilor în Europa nu este aceeași peste tot, variază în funcție de țară, variază rata de participare pe piața muncii și în ceea ce privește diferența salariilor, există state membre în care diferențele de salariu ating 30%, chiar dacă media europeană este de 18%. Situația variază și în ceea ce privește accesul la posturile de luarea deciziilor în sectorul politic sau economic. Iată de ce aș vrea să cresc importanța cotelor. de ce, deși este un instrument uh, provizoriu, un instrument pe care îl refuză anumite femei, pentru că consideră că nu este prestigios, cotele s-au dovedit a fi singurul instrument care dă rezultate. Țările care au adoptat deja legi de paritate au obținut un echilibru în ceea ce privește numărul de femei în rândul parlamentelor naționale sau în ceea ce privește posturile politice. Introducerea cotelor în consiliile de administrație și introducerea cotelor în întreprinderile cotate la bursă este, reprezintă exemple bune și vă amintesc că Norvegia a instituit o cotă de 40% pentru reprezentarea femeilor în întreprinderile publice cotate la bursă. Și asta nu din motive ideologice, ci din motive economice. Într-adevăr, studiile arată și confirmă experiența Norvegiei. Studiile arată, deci, că în întreprinderile în care consiliile de administrație sunt alcătuite cel puțin din uh, trei femei, uh, rezultatele întreprinderilor cresc și uneori uh, creșterea aceasta este de până la 72%. Aș vrea să menționez și un alt aspect legat de participarea femeilor cu copii mici pe piața muncii. Femeile care au copii care au sub șase ani au din ce în ce mai multe dificultăți atunci când e vorba despre carieră și sunt mai slab reprezentate. Bărbații care au copii uh, de sub șase ani fac carieră mult mai ușor. Bărbații aceștia sunt mai activi, sunt mai prezenți pe piața muncii. Iată de ce este important să adoptăm măsuri pe plan european care să promoveze concilierea între viața de familie și viața profesională, în așa fel încât bărbații și femeile să-și poată asuma răspunderi familiale și profesionale. regret faptul că toate aceste puncte au fost omise în programul de acțiune pentru 2011. Nu se vorbește despre această luptă împotriva inegalității salariale. Nu se vorbește despre promovarea politicilor care permit uh, reconcilierea vieții familiale și a vieții profesionale. Mulțumesc, doamna Figueiredu. Mulțumesc, doamna președinte. Consider că acest aviz din cauza anumitor principii conținute în el este bineînțeles satisfăcător, dar e loc și de mai bine. El poate fi completat și voi încerca să fac acest lucru. La ora actuală, principala preocupare se referă la aceste politici de austeritate care adâncesc discriminarea și care sunt foarte nocive pentru femei și pentru copii, pentru că aceste politici de austeritate adâncesc șomajul uh, și uh, tot ce înseamnă contractele de muncă precare și prost plătite, sporesc uh, sărăcia, și în aceste condiții subvențiile și alocațiile scad. Bineînțeles, cu efecte foarte grave asupra vieții femeilor și este un adevărat regres uh, în ceea ce privește drepturile acestora. Ultima observație se referă la faptul că discriminarea salarială înseamnă nu numai salarii, cât și pensii. Și deci o uh, inegalitate încă și mai mare în momentul uh, uh, în care femeile ajung la vârsta senectuții și, bineînțeles, cu atât mai gravă pentru femeile care nu au lucrat niciodată. Deci, uh, e vorba aici, bineînțeles, și de consecințe asupra uh, femeilor, asupra copiilor și această Europa socială devine din ce în ce mai puțin o iluzie. Mulțumesc foarte mult! Doamna Cornelisen. Într-adevăr, suntem într-un, într uh, context de criză și de îmbătrânire a populației. Este clar că avem nevoie de reforme pentru a uh, schimba lucrurile. De exemplu, dezbaterea asupra pensiilor ne dă ocazia de a ne descotorosi de ultimele prevederi mai discriminatorii iar acea înverzire a economiei ne permite să ne asigurăm că nimeni nu rămâne în urmă în această tranziție. Și, bineînțeles, strategia Euro 2020 înseamnă că avem mai mulți oameni care intră pe piață, piața muncii și un uh, potențial enorm care este nefolosit astăzi sunt tocmai femeile. Și, bineînțeles, e vorba și de a spori drepturile pentru acele contracte de muncă mai flexibile, mai atipice. Este clar că e nevoie de mult mai multe e, eh, prevederi pentru a eh, combina Uh, prevederi legate de piața muncii, de cele legate de îngrijirea copiilor, dar anumite tendințe sunt îngrijorătoare pentru că uh, în condițiile de luarea deciziilor actuale, Parlamentul rămâne cumva pe din afară și trebuie să fim vigilenți. Restructurările întreprinderilor uh, au loc pe scară largă și aceasta tot în contextul crizei actuale și aici uh, ar trebui să accentuăm rolul femeilor în posturi de răspundere. Uh, se pune problema dacă aceste cote sunt necesare, dar poate mai mult ca o măsură temporară. Uh, unii spun că nu, din potriva aceste cote nu sunt bune pentru femei, pentru că ele trebuie să aibă dreptul să fie promovate pe criteriul calității. Nu uh, există explicații de ce în ultimii 30 de ani numărul femeilor în postul de răspundere nu a crescut suficient. Ehm, trebuie să ne gândim la aceste cote. Eu cred că uh, niciun bărbat care a fost promovat sau ales pe un post nu s-a plâns vreodată pentru că uh, a fost ales din cauza genului său, așa că haideți să nu avem argumente uh, prost concepută, Doamna Lin, foarte interesant, dar dacă puteți să-mi trimiteți și înscris aceste contribuții, ar fi excelent. Mulțumesc, doamna Hirsch acum, doamna raportor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturora pentru această dezbatere extrem de animată, pentru propunerile care au fost făcute. Voi face tot ce e posibil pentru a lua uh, în considerare amendamentele și raportorii din umbră au spus lucruri foarte interesante și, bineînțeles, uh, punctele care au fost uh, menționate pot în continuare să fie șlefuite, îmbunătățite, îmbogățite și putem să discutăm și cu colegii de la de la CESE în jurul unei cafele, bineînțeles. Doamna Lin, Uh, calendarul 14 ianuarie, respectiv 25 ianuarie, amendamente și apoi vot. Acum avem acele șapte cazuri de uh, um, candidaturi pentru fondul de ajustare la mondializare. Le avem pe ordinea de zi. Toate grupurile politice au fost de acord să le votăm în bloc. Cine pentru, cine împotrivă, se adoptă. Următorul vot se referă la avizul legat de uh, eliberarea potențialului pentru industriile creative și culturale. Compromisul A. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Uh, 1 s-a retras, uh, la B, cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Doi, 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14, 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 este caduc. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm cu votul electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Deși 3 pentru o persoană nu are cartela de vot, uh, deci 18 împotrivă, se adoptă, 22 e caduc, 23 cine este pentru, împotrivă, abțineri, adopt compromisul H, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 25, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 se adoptă. E, compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Mergem la 50 pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 51 pentru. Împotrivă? Abțineri adoptat. 52 pentru. Împotrivă? Verificăm. Votul s-a deschis la 55. Votul s-a închis. 24 pentru, 15 împotrivă, deci se adoptă 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 55, 65 pentru, împotrivă, adoptat, se adoptă compromisul F pentru împotrivă, abțineri se adoptă 62 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 63 pentru împotrivă, abțineri se adoptă 65 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G, cine este pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru. Nu, da, uh, cade acesta, deci mergem direct la 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 77 a fost retras, 78. Mă scuzați, doriți să luați cuvântul? Da, amendamentul 78 aici ne dorim o explicație, deoarece apare diferit uh, în funcție de versiunea germană sau engleză. Engle cuvântul uh, englez piracy să fie piratat, să fie înlocuit cu contrafăcut. Toată lumea e de acord? Deci haideți să votăm cu această modificare. Cine este pentru? împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotriva. Verificăm la 81, votul s-a deschis. Sperăm că votul s-a deschis. Votul s-a deschis acum. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Douăzeci și doi pentru 19 împotrivă. Se adoptă 79 cade, 80 pentru împotrivă. Cred că va trebui să verific la 80. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Deci se adoptă cu 22 pentru 19 și acum 82. Cine este pentru împotrivă? Abțineri. Se respinge. Votim. Votăm avizul, proiectul de aviz, astfel modificat Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 38 pe, pentru, 5 împotrivă. Avizul este adoptat. Felicitări, doamnă raportor. Următorul vot. Proiectul de aviz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 Uh, then I'll, I'll take your, your point and we'll look at it. Thank you. Um, a vote on uh, Mrs. Papadopoulou's... Uh... Votăm la votul doam- la avizul doamnei Papadopoulou privind raportul strategic 2010 privind implementarea programelor de coeziune pe 2007-2013, amendamentul 1, cine este pentru? mi s-a cerut un vot în bloc de la 1 la 9, dacă nu vă deranjează. 1 la 8, toată lumea în bloc de la 1 la, e, cine este, la 8, pardon, cine este pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul A, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă abțineri, nu se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, votul e deschis la 20. Everyone voted. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă, se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, va trebui să verificăm. Se deschide votul la amendamentul 29. Vote, everyone voted. A votat toată lumea, se închide votul. 25 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, aceeași majoritate se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, Va trebui să verificăm. Amendamentul 31 s-a deschis. Everyone voted? S-a închis votul. 24 pentru, 16 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri. Va Trebuie să verificăm. Amendamentul 32 s-a deschis vot. Everyone voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 16 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Compromisul D. Doamna Figueredo, punct de procedură. Vă mulțumesc foarte mult. La acest compromis era inclus amendamentul meu 37. Sunt de acord că e deja inclus, însă versiunea anterioară e cea pe care trebuie să o votăm. Pe mine mă deranjează puțin prima parte a compromisului. Însă asta are de-a face cu votul nostru. Deci ar trebui să votăm prima versiune a compromisului și nu cea care ne-a fost trimisă astăzi, care retrage amendamentul meu. Însă nu includ amendamentul meu uh, drept vot separat și de aceea îi propun, uh, doamnei raportor, să votăm propunerea de amendament de compromis pe care am avut-o ieri propunerea de ieri, deci nu cea primită astăzi. Vă mulțumesc. Deci dumneavoastră ne spuneți că amendamentul nu este acoperit deloc în compromis, atunci putem vota amendamentul dumneavoastră 37 ca fiind uh, adițional la acest compromis, dacă sunt de acord și colegii. Compromisul de acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37, ca mm, amendament adițional pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E, pentru, împotrivă, vom verifica prin vot electronic. Compromisul E, s-a deschis votul. Everyone voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. 26 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 47. Pentru, împotrivă, abțineri,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 se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, vom verifica prin vot electronic. Amendamentul 56. S-a deschis votul. Everyone voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Douăzeci patru pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm din nou electronic amendamentul 57. Everyone voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 la 21. Am greșit. 21 la 22 nu se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să deschidem acum votul uh, final. Vota toată lumea. S-a închis votul. Uh, 40 in favor, 2 against. 40 pentru, 2 voturi împotrivă, se adoptă. Felicitări raportorului. We'll move to the final vote. Trecem acum la proiectul de aviz al colegului Ole Ludvigsen privind o politică industrializată pentru o epocă globalizată. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 retras, amendamentul 4 pentru, împotrivă, Amendamentul 4, vă rog. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, deschidem votul la amendamentul 7, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 23 pentru, 19 împotrivă, se adoptă compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, vot pe părți, prima, trei părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, pentru, împotrivă, deschid votul amendamentul 12, pentru, a votat toată lumea, s-a închis votul, 28 pentru, 15 împotrivă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă vot pe părți cerut la amendamentul 18, prima parte pentru, împotrivă. Cred că va trebui să verificăm prima parte la amendamentul 18. Everyone voted? A votat toată lumea, votul s-a închis. 25 pentru 18 împotrivă se adoptă. Cea de-a doua parte pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pentru, împotrivă, prea strâns să ne dăm seama. S-a deschis votul electronic la amendamentul 20. Everyone voted. S-a închis votul. 18 pentru, 25 împotrivă, respins. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 22, compatibil cu 21. Amendamentul 22 pentru, împotrivă. Va trebui să verificăm. Deschidem votul la amendamentul 22. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22, 20 de voturi pentru, 22 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 23 pentru. Și 24 împotrivă. Pentru. Împotrivă. Vom verifica electronic. Amendamentul 23 și 24 pentru. Uh, deschidem votul. Everyone voted. A votat toată lumea, votul s-a închis. 11 pentru 30 împotrivă. Nu era un vot strâns. Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 27 a fost retras. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul final, deschid votul. Everyone voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, un vot împotrivă. Felicitări raportorului. Finishes our voting. Aici se încheie voturile noastre. right, we move... Uh... Dragi colegi, urmează acum discuția privind situația actuală și viitoarele sinergii pentru o eficiență sporită între FEDER și alte fonduri structurale. Îi voi da cuvântul imediat raportorului domnului Coferati. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știu uh, colegii, coeziunea socială și coeziunea teritorială nu sunt doar niște principii fundamentale din politica Uniunii Europene, ci sunt și unul din factorii cei mai uh, atrăgători. Dragi colegi, uh, vă rog să părăsiți sala în liniște. Domnul Coferati și-a început prezentarea. Vă spuneam că aceste două politici, coziunea socială și teritorială, sunt două politici importante, însă sunt și factori de competitivitate, așa cum s-a văzut în ultimii 20 de ani. În ziua de astăzi, teritoriile pot atrage investiții doar atunci când au niște elemente puternice de coeziune socială, însoțite de toate elementele de cercetare și dezvoltare. Toate acestea sunt indispensabile pentru a avea niște produse de calitate pe care să uh, le vindem în întreaga lume. Trebuie să distribuim în mod uh, echitativ uh, finanțarea acestor politici pentru ca aceasta să se răsfrângă asupra tuturor persoanelor. E important să se creeze noi locuri de muncă. În ultimii ani de criză economică s-a văzut uh, cum, uh, cât de importante sunt fondurile structurale. Însă s-a văzut de asemenea că nu întotdeauna sunt folosite așa cum trebuie. Știm că o parte din resursele disponibile au fost pierdute, nu au fost cheltuiți așa cum trebuie, iar în alte cazuri fondurile nu au fost utilizate în mod uh, exemplar de către companiile care le-au solicitat. Pentru realizarea strategiei în vederea anului 2020, politicile de coeziune socială și teritorială ar trebui combinate. E important ca acestea să fie conectate între ele în mod eficient. Deoarece dacă e să ne uităm ce s-a întâmplat în trecut, e foarte ușor de văzut uh, că de foarte multe ori lipsește coordonarea. Și această lipsă a coordonării poate uh, știrbi eficiența acestor intervenții făcute uh, prin intermediul fondurilor comunitare. De aceea sunt sigur că e foarte important să uh, facem această legătură între coeziunea socială și cea teritorială. Și aici uh, apare uh, și mai clar rolul Fondului Social European, care ar trebui să fie folosit pentru a finanța activitățile care duc la o mai bună funcționare a pieții, productivitate, creșterea locurilor de muncă, însă fondul social, spre deosebire de opiniile pe care le-am văzut oglindite în documentele instituției noastre, ar trebui să se mențină ca un instrument de sine stătător. Una e să definești o coordonare între fonduri și cu totul altceva e să anulezi, practic, și să elimini Fondul Social European. Eu cred că acest fond are o contribuție precisă și anume să crească locurile de muncă, creșterea economică, să crească productivitatea. Deci acest fond trebuie folosit în aceste scopuri. Pe de altă parte, cred că putem să ajungem la un regulament și la un cadru strategic comun doar dacă putem diferenția clar fondul social european de celelalte fonduri și uh, forme de ajutorare inclusiv de toate acele elemente care pot marca um, această diferență acum în perioada um, uh, de criză. Când ne gândim la eventuala recuperare economică, ne dăm seama cât de importantă este această diferențiere. De asemenea, trebuie să le permitem teritoriilor să aibă un control sporit. Iar Parlamentul și Consiliul ar trebui să poată include nu, include nu doar să includă toate părțile interesate de folosirea Fondului Social European. Și de aceea e foarte important să-i cerem Comisiei să prezinte cât mai repede o reformă a fondurilor structurale. Însă să nu uităm că trebuie să acordăm atenție tuturor chestiunilor care țin de ocupare. Și de asemenea să nu uităm toate instrumentele care trebuie să înleznească o creștere calitativă. Acesta este obiectivul propunerii pe care am făcut-o. Să luăm notă, să luăm act de dificultățile întâmpinate de aceste fonduri, să ne dăm seama care este valoarea extraordinară a acestui fond în lumina strategiei 2020, da, cerem reorganizarea fondurilor structurale, însă în cadrul acestora să menținem diferențierea în ceea ce privește Fondul Social European. De asemenea, trebuie să încercăm să responsabilizăm și mai mult teritoriile. Bineînțeles, vreau să știu care este și opinia colegilor. Îmi închipui că aceștia vor trimite amendamente mult mai explicite decât uh, contribuțiile de la această primă de la acest prim schimb de opinii. Deci aștept contribuțiile dumneavoastră, după care vom discuta din nou. Thomas Mann. Vă mulțumesc. Domnul Coferati a spus că Fondul Social European trebuie menținut. Da, sunt și eu de acord, deoarece trebuie să menținem acest fond social european care a reușit uh, să dea roade mult mai uh, bune decât uh, orice alte fonduri. Să nu uităm că există fonduri la care finanțarea este foarte nevoioasă. Lucrurile stau cu totul altfel în cazul Fondului Social European, care funcționează foarte bine. De exemplu, în această perioadă de criză, putem ajuta la nivel comunal atunci când bugetele sunt epuizate. Deci Fondul Social European poate să contribuie, este un fond uh, uh, de o calitate deosebită. Deci aici vorbim și de calitate, vorbim de calitate mai ales, nu neapărat de cantitate. În documentul dumneavoastră, domnule Coferati, spuneți că vreți să introduceți anumite reguli. Însă trebuie să vedem cum putem să o facem. Da, uh, sunt pentru coordonare, însă trebuie să ne asigurăm aceste fonduri vor fi într-adevăr foarte țintite, vor avea un specific clar, pentru că nu să ar cuveni să amestecăm totul. Avem nevoie de niște elemente specifice care să ne, ne permită să diferențiem diferitele fonduri, asta pentru a putea ajunge la grupurile țintă mult mai ușor. În ceea ce privește mm, o competență de plină din partea Comitetului Regiunilor, nu sunt de acord. Uh, Bineînțeles, Fondul Social European trebuie reformat, însă structura de bază cred că ar trebui să fie menținută. Și, Sergio, sunt de acord cu toate propunerile pe care le faci. Aș veni cu câteva nuanțe și modificări pe marginea două sau trei aspecte, însă acestea sunt uh, minore. mulțumesc mult, Sergio. Vielen Dank. Um, Vielen Dank dem Berichterstatter für den Bericht. Ähm, der Doamna Schröter. Mulțumesc. Alineatul 7 este hotărător, după părerea mea. Am luat o decizie la Parlamentul European. Noi doream ca aceste fonduri uh, să fie Uh, incluse sub un paravan general, însă să existe um, niște specificații clare. Exista de asemenea și o propunere de amendament care nu a fost uh, uh, adoptată, prin care se cerea să se indice evoluțiile recente. Eu am impresia că din cauza traducerii, care nu era suficient de clară, această propunere de amendament a fost respinsă. În acest text propus se spunea că dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt, Fondul Social European va primi din ce în ce mai puțin bani. Și de aceea am și înaintat acest amendament, care din păcate a fost respins. Ideea este să știm dacă vrem să fixăm la nivel european uh, procentajul uh, folosit în cadrul strategic sau dacă vom lăsa statele membre să hotărască. Trebuie să știm ce vom face, deoarece Consiliul va dori să ia el această hotărâre și de aceea cred că e foarte important să discutăm despre asta aici. În ceea ce privește restul textului, cred că ar trebui să menținem ideea pe care am stabilit-o la început. La Comisia SURE se vorbește acum despre politica de coeziune. Se vorbește acolo de uh, programele FAR din cadrul bugetului. Eu cred că ar fi important, că important să spunem de la bun începutul raportului că vrem să menținem acest fond. Avem într-adevăr nevoie de un regulament comun pentru Fondul Social European, pentru toate fondurile, deoarece acestea intră sub aceeași linie bugetară și de aceea de ce nevoie de o abordare comună. De aceea eu spuneam că nu ar trebui să dezbinăm practic totul, deoarece astfel nu am mai obține fondurile altă chestiune foarte importantă privind fondul social. Atunci când vom discuta despre politica de coeziune, trebuie să vedem ce se face la nivelul uh, controlelor. Aici micile proiecte nu ar trebui să aibă de suferit. Știți că există um, acel control major legat de politica agricolă comună, uh, unde se verifică TVA-ul. Eu cred că ar trebui să găsim o formulă mai adecvată pentru fondurile de dimensiuni mai mici și pentru proiectele mai mici. Deci trebuie să discutăm despre toate acestea. Acestea sunt cele trei aspecte principale care, dacă nu vor trece, vom avea într-adevăr probleme în ceea ce privește acest fond. Domnul, doamna Hirsch. Mulțumesc, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președintă. Revenind la raportul lui Sergio Coferati, aș vrea să subliniez și eu că aceste politici de coeziune trebuie să fie cu adevărat europene. La nivel european trebuie să stabilim axele, trebuie să existe o adevărată vizibilitate și abordarea comunitară trebuie să fie o regulă și o regulă care să fie vizibilă. Acesta este principiul de bază. Al doilea punct, asupra căruia voiam să uh, insist, este că împărtășesc ceea ce s-a spus deja, și anume necesitatea de a distinge fondul social european. E nevoie de fonduri specifice pentru acest fond social european, pentru că el are particularitățile sale pentru locuitorii regiunilor care au nevoie de acest fond de coeziune. Al treilea punct, și ajung la punctul 8 este următorul. Când organizăm întâlniri de teren cu edilii, ne dăm seama că aceștia au proiecte la nivel uh, local sau regional, însă nu cunosc adesea aceste fonduri. Deci aceste fonduri trebuie să fie mai bine cunoscute și pe de altă parte sunt uh, jenați de birocrația prea mare. Trebuie deci să avem în continuare o abordare globală, însă să simplificăm utilizarea acestor fonduri și, în special, să simplificăm toate procedurile. Insist foarte mult asupra acestui obiectiv al simplificării procedurilor, pentru că asta ne cer toți actorii de pe teren. Asta nu înseamnă că nu vă atrag atenția asupra unui ultim punct, și anume, adesea, regiunile sunt cele care beneficiază de aceste fonduri de coeziune și tocmai ele sunt și cele care adaugă dificultăți de ordin birocratic sau de ordin politic, axe politice care ocolesc sau schimbă politica comunitară. Iată de ce eu cred că trebuie să fim foarte atenți la asta. Un exces de descentralizare a fondurilor europene complică vizibilitatea Europei pe teren, inteligibilitatea ei pe teren și modifică politicile comunitare pe care le instituim în domeniul coeziunii. Cred, deci, că trebuie să fim mai stricți, mai stricți nu față de utilizatorii proiectelor, ci mai stricți cu intermediarii care sunt regiunile și, și care complică adesea mecanismele, ceea ce se întoarce împotriva cetățenilor europeni. Mulțumesc, Serge. Mulțumesc, Nadia Hirsch. Mulțumesc, doamnă președinte. Au fost deja menționate multe puncte de către colegi. Aș vrea să repet însă faptul că Fondul Social European este instrumentul nostru de promovare a, ocupă, a politicii ocupării și a politicii sociale. Avem nevoie de un instrument este un instrument care afectează cetățenii. Fondul Social European este vizibil pentru cetățeni. Trebuie de asemenea să fim foarte atenți pentru ca competențele să rămână în comisia noastră. Coordonarea trebuie să se facă cu fondul pentru globalizare, pentru ajustarea la globalizare. Este clar că e nevoie de această ajustare pentru că altfel am avea o politică irresponsabilă. Însă trebuie să spunem în primul rând că vrem să facem politică cu acest fond și trebuie să spunem clar că în fiecare regiune a Uniunii Europene există grupuri defavorizate și care își pot îmbunătăți situația. Chiar și în țările bogate există asociații care depind de acest fond uh, social. Persoanele vârstnice, tinerii, numeroase categorii vulnerabile. Este important ca toate țările să beneficieze de Fondul Social European. Sunt uh, încrezătoare că dispunem de o bază bună cu acest aviz și putem să arătăm în ce direcție vrem să mergem. Mulțumesc foarte mult! Știu că și Comisia pentru Afaceri Regionale dorește să se ocupe de Fondul Social European, însă cred că ar trebui să continuăm să ne luptăm pentru ca să rămână uh, aici la uh, Comisia pentru Afaceri uh, Sociale, domnul uh, Coferati. Le mulțumesc colegilor pentru observațiile pe care le-au făcut. Mă bucur să văd că se avansează ideea unei distingeri a acestui fond de celelalte fonduri. De altfel, și eu sunt convins de faptul că așa trebuie să stea lucrurile. Într-adevăr, părerea contrară este foarte difuză în Parlament și poate fi combătută dacă suntem cu adevărat uniți în această privință. Trebuie să trebuie să ne îmbogățim uh, contribuția, însă aceasta este ideea centrală. Eu, unul, nu întrevăd distinții de ordin politice, de ordin politic între grupurile politice. Însă cei care gestionează um, politicile teritoriale au tendința să grupeze diferitele instrumente. Ori știm cât de important este să folosim instrumente specifice dacă vrem să asigurăm o muncă de calitate. Regiunile și administratorii au tendința să uniformizeze resursele și să hotărască de-abia după aceea ce fac cu resursele pe teren indiferent de originea finanțărilor. Și fac acest lucru și pentru că controlele sunt uh, puțin numeroase. Este foarte important să purtăm această luptă politică. Dacă Fondul Social European devine un instrument ca oricare altul, strategia Europa 2020 ar putea să nu se realizeze. Știu că nu va fi ușor pentru că mulți ar uh, vrea o reformă care să uniformizeze toate fondurile și care să anuleze specificul european. Mulțumesc foarte mult! 14 decembrie este termenul uh, pentru deputați, ora 12. Se va adopta la 1 februarie în Comisia pentru Ocupare. Și cu aceasta am încheiat cu acest punct. Trecem la audierea cu privire la instrumentele de microfinanțare. Luăm o pauză de 5 minute pentru a permite experților să își ocupe locurile. Vreau să mă asigur că sunt prezenți cu toții înainte de a începe audierea. We're going to start again Putem începe peste câteva minute. Uh, thank you and can I welcome... Mulțumesc. Aș vrea să urez bun venit experților care sunt prezenți la această întâlnire. La ora actuală sunt uh, prezenți uh, patru și un altul va sosi în curând, are întârziere din cauza vremii. Aș vrea, în primul rând, să o rog să ia cuvântul pe Kinga Gond, dacă e prezentă, după care o să trec la experți. Mulțumesc foarte mult! Voi face o scurtă introducere. Am vrea să primim și răspunsuri. Mă bucur că organizăm această întâlnire. La scurt timp după luarea deciziei, o întâlnire care ne permite să vedem cum se desfășoară programul. Aș vrea să amintesc câteva din caracteristicile acestui program. Caracteristici pe care le considerăm destul de importante. Când am pregătit acest program, știam că este un instrument care poate fi foarte util, un instrument care uh, atenuează consecințele crizei și aș vrea să știu cum se realizează implementarea. Dacă am înțeles bine, Există anumite întârzieri. Suntem aproape în 2011 și sperăm să începem aplicarea, Sperăm să începem aplicarea în 2010. Speranța noastră și ceea ce spera și Comisia era că acest fond va permite atragerea de mai multe resurse speram că vom avea circa 500 de milioane de euro, o parte dintre ei proveniți de la băncile comerciale, Conform informațiilor pe care le-am primit, suma este mult mai mică și aș vrea să știu cum planificați să obțineți aceste resurse suplimentare. Uniunea Europeană este principalul factor implicat. Am uh, purtat o dezbatere interesantă. Sper că toți vor considera că reducerea dobânzilor va fi foarte importantă pentru a-i susține pe cei care au cea mai mare nevoie de acest sprijin financiar. Am încercat să asigurăm de asemenea un echilibru geografic. Din câte știu eu, cele două contracte care au fost uh, semnate au uh, deja um, au avut deja o evoluție pozitivă și Comisia pregătește contracte cu alte țări, acele țări, încă o dată, care au un bilanț pozitiv și care sunt pregătite să aplice programul. Aș vrea să știu cum intenționați să continuați și să asigurați echilibrul geografic. O altă preocupare a noastră a fost uh, mentoratul nu este o garantare, o garanție pentru acoperirea acestui element și aș vrea să știu cum vă asigurați că acest element uh, funcționează pentru că este o modalitate de a îi ajuta pe cei care sunt uh, șomeri, care sunt excluși din punct de vedere social și care au nevoie de uh, susținere. Se pare că informațiile nu sunt suficient de bine difuzate, potențialii clienți nu știu suficiente despre acest, uh, aceste lucruri și sperăm că veți merge mai departe și veți uh, difuza informațiile. Aș vrea de asemenea să știu cum se poate axa acest instrument pe grupurile dezavantajate, în așa fel încât să nu promovăm doar sistemele dezvoltate de microfinanțare. Acest instrument trebuie să nu uh, susțină uh, doar antreprenorii din clasa mijlocie care sunt uh, viabili din punct de vedere economic și țările care au tra o tradiție în microfinanțare. Aștept răspunsuri din partea dumneavoastră și din partea deputaților care au fost implicați în pregătirea acestui program. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul primului expert, doamnei Brun Leon, pentru 10 minute, dacă se poate. Doamna Leon reprezintă Fondul European de Investiții. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să vă spun că Apreciez ocazia de a mă adresa dumneavoastră pentru a vorbi despre uh, facilitatea Progress Microfinance. Reprezint Fondul European de Investiții, organizația care gestionează microfinanțarea Progress și aș vrea să vă vorbesc despre principalele provocări și uh, despre rezultatele obținute până acum. Sper că voi uh, aborda și punctele menționate de doamna Gânț. Mă bucur de altfel să spun că a doua parte a facilității a fost uh, lansată și anumite operațiuni sunt uh, deja în uh, gestionarea noastră și vă voi spune mai multe despre aceste lucruri peste câteva minute. Să ne amintim mai întâi contextul politic unic și obiectivele microfinanțării progres. Îmbunătățind accesul la finanțare pentru micro și pentru Um, liber întreprinzători. Inițiativa își propune să îi ajute pe șomeri să revină pe piața muncii și să ajute micro-întreprinderile să se dezvolte mai mult pentru a se putea reintegra în cele din urmă în sectorul bancar convențial, convențional. Vrem să avem un impact uh, vizibil și important practic uh, o sumă de 5 ori mai mare decât cele 100 de milioane de euro care reprezintă bugetul pus la dispoziție de către comisie, va ajunge în mâinile micro împrumutătorilor din Uniunea Europeană. Facilitatea, facilitatea va fi importantă pentru dezvoltarea pieței microfinanțelor în Uniunea Europeană și este un pas important important pe calea spre viabilitate. Însă, microcreditarea nu este un panaceu capabil să rezolve toate problemele legate de șomaj sau de lipsa competitivității. Și nu poate fi, de asemenea, nici singurul catalizator pentru dezvoltarea pieței europene de microfinanțare. Dezvoltarea unui uh, mediu reglementar adecvat și dezvoltarea standardelor necesare pentru a promova un uh, ecosistem uh, viabil de microfinanțare sunt la fel de importante. Pentru a vorbi doar câte, despre câteva elemente, mă refer la acoperirea costurilor pentru intermediari, politicile dobânzilor și resurse pentru construirea capacităților. Microfinanțarea Progres este fără îndoială foarte importantă pentru construirea pieței microfinanțelor în Uniunea Europeană. Cei care am contribuit la stabilirea acestei facilități am uh, făcut față unui număr de provocări. În primul rând, a trebuit să muncim pentru a recunoaște nevoile inter, instituțiilor intermediare și microîmprumutătorilor. A trebuit să ne adresăm uh, unui anumit segment, și anume microfinanțarea socială, care nu avea precedent în Europa. Cum uh, piața microfinanțelor în Europa este foarte diversă de la țară la țară, nu am putut adopta o abordare unică să folosim un singur produs și să considerăm că e suficient. A fost nevoie de o gamă întreagă de produse financiare pentru a ține cont de nevoile diferitelor uh, actori în acest uh, domeniu care sunt activi în Uniunea Europeană. Intermediarii merg de la ONG-urile care își propun să contribuie la dezvoltare socială până la furnizorii de microcredite și la băncile comerciale. Pentru a vă da un exemplu, o instituție de microfinanțare matură din uh, Europa de Est are nevoie de finanțare pe termen lung. Pe de altă parte, o întreprindere nou înființată sau un ONG din Europa Occidentală are nevoie mai întâi de o bază de capital consolidată. Pe de altă parte, băncile comerciale nu au la fel de multe constrângeri în ceea ce privește accesul la finanțare în termeni favorabili, însă ar avea de câștigat de pe urma protejării riscurilor prin garanții. Având nevoie de toate aceste nevoi, am conceput o facilitate care să să ofere o gamă largă de instrumente, împrumuturi, titluri de valoare, garanții. Și în felul acesta am avut o, un impact uh, în întreaga Europa. Pentru a crește eficienta, eficiența, am uh, elaborat de asemenea planuri de aplicare separate, o structură pentru garanții și o altă structură pentru împrumuturi și pentru titlurile de valoare. În ciuda acestor provocări, mă bucur să vă anunț că microfinanțarea Progres este acum uh, pe roate. Am reușit să instituim această facilitate foarte repede și eficient și uh, au fost pregătite operațiuni concrete. Susținerea financiară este disponibilă până în aprilie 2016 și va crește capacitatea intermediarilor de a uh, acorda credite mai departe. În plus, va contribui la dezvoltarea pieței microfinanțelor, promovând cele mai bune practici și îmbunătățirea modelelor uh, de microfinanțare din Uniunea Europeană. Toate acestea justifică inițierea acestui program la nivel european. Platforma umbrelă pe care am stabilit-o va fi un portal central pentru toate inițiativele viitoare ale Uniunii Europene. Două activități pilot, una susținută de uh, una susținută de fondul Banca Europeană de Investiții și alta de către DG Regio, au dus la sinergii importante. Există intermediari care vor deveni um, beneficiari în viitor. Microfinanțarea Progres a contribuit deja la creșterea coeziunii și coordonării între programele de finanțare din Uniunea Europeană și aceasta a fost una dintre cererile repetate ale factorilor interesați. Cei 100 de milioane de euro acordați de Comisia Europeană au uh, fost uh, suplimentați de către Banca Europeană de Investiții, care a contribuit cu o sumă egală așteptăm 47 uh, de milioane de euro de la alți investitori. Având în vedere impactul uh, acestor intermediari, ne așteptăm la împrumuturi totale pentru microîmprumutători individuali din Uniunea Europeană în valoare de circa 500 de milioane de euro. Aș vrea să vă spun care este situația operațiunilor concrete și trebuie să vă spun că am făcut progrese importante. În ultimele luni am pregătit operațiuni concrete, am făcut eforturi importante și mă bucur să vă spun că am semnat deja cu două instrumente de garantare. O instituție din Belgia care se adresează comunităților urbane um, aflate în, în situații dificile și o fundație din Olanda care vrea să faciliteze accesul uh, persoanelor cu dificultăți la piața de creditare. Primele tranzacții cu intermediarii vor fi aprobate în decembrie în ce privește împrumuturile și titlurile de valoare și este important având în vedere că acest segment al facilității tocmai a fost lansat. În ceea ce privește împrumuturile și titlurile de valoare, vă pot spune că 14 operațiuni au uh, fost deja pregătite și dacă sunt uh, aprobate, ar putea să fie disponibile în primul semestru al anului 2011. În total am avea 16 operațiuni concrete, 8 în uh, Europa de Est um, și 6 uh, în Europa de Vest. Aceste tranzacții sunt bine diversificate în ceea ce privește tipul de intermediar: O treime sunt cu bănci și două treimi cu instituții nebancare. Pentru a vă arăta mai clar care este impactul prognozat. Ne adresăm grupurilor dezavantajate cu primele două operațiuni. Vom acorda finanțare instituțiilor de microfinanțare din Europa de Est care ajung în zonele rurale și ajung la populația uh, romă și, de asemenea, vrem să finanțăm organizații mai mici din Europa de Vest. Facilitatea a fost deci lansată și uh, ne vom intensifica și campania de uh, publicitate. Vom fi prezenți la evenimente cheie, vom difuza materiale promoționale și vom uh, promova contactele directe cu intermediarii. Acest, uh, acest efort de comunicare va duce la o mai bună sensibilizare a intermediarilor uh, relevanți de pe piață. Sper că această prezentare va făcut să vă faceți o imagine în privința provocărilor și în privința rezultatelor obținute până acum, având în vedere nivelul uh, de avansare al operațiunilor. Consider că asistăm la un succes. Vom continua să obținem rezultate și în următoarea etapă și cred că vom putea asista cu toții la impactul pozitiv al acestei facilități asupra pieței de microfinanțare și asupra vieților beneficiarilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Îmi cer scuze că mulți deputați nu sunt prezenți. Mulți dintre ei încearcă să găsească o posibilitate de deplasare având în vedere vremea de afară și uh, sperăm că vom obține și materiale scrise din partea dumneavoastră pentru a le transmite celor care au trebuit să se întoarcă în țările lor. Avem deja anumite materiale, dacă mai aveți și altele, vă rog să ni le dați pentru a le putea da deputaților care au plecat din cauza vremii. Următorul vorbitor este din Polonia, este directorul executiv al Centrului de Microfinanțare. Este vorba despre domnul domnul Galușec. Mulțumesc, mă bucur că sunt aici. Reprezint o rețea prezentă în uh, Europa Centrală și în Asia Centrală, care și-a avut începutul în anii 90. Practic, uh, vorbesc despre anii 90, data finanțării și v-aș da câteva elemente care pot să vă ajute apoi să înțelegeți cum am funcționat și cum uh, am evoluat și cum a evoluat microfinanțarea aici în Europa. Ca și rețea am fost uh, uh, înființați în 1997. În acel moment am promutat uh, acestor micro-întreprinderi uh, părea pur și simplu uh, nerealist de către foarte multă lume și din, din mai multe motive. Pentru că odată era vorba de persoane care erau la șomaj din cauza închiderii fabricilor de stat, care dăduseră faliment, deci era vorba de un grup de persoane care avea foarte multe calificări și care dorea să de- să deschidă, doreau să deschidă mai multe uh, afaceri, dar nu exista nimic pentru aceste persoane. Metodologiile care erau puse la punct în țare, în țări cu dezvoltare, cum ar fi Bangladesh uh, sau America Centrală, au trebuit să fie adoptate, adaptate în uh, Europa Centrală și, practic, la început a fost vorba de împrumuturi pentru o perioadă de timp limitată. Au primit, deci, aceste granturi, împrumuturi pe 3-4 ani ă, legate de anumite obiective clare și dacă acestea erau îndeplinite, apoi aceste granturi se transformau în adevărate împrumuturi și puteau apoi persoanele respective să acceseze fonduri de creditare comerciale și acestea prin intermediul mai multor instituții financiare la nivel uh, internațional. N-a fost simplu, dar a fost o ocazie de a intra pe piață pentru aceste inițiative. Ce se întâmplă acum? În uh, uh, Europa de Est avem aproximativ 60 uh, de instituții diferite care sunt, funcționează mult durabil, cu operațiuni durabile și autosuficiente, acoperându-și costurile și costurile operaționale, unele dintre ele chiar înregistrând profit. Ele vizează mai multe categorii de creditare. Acum, dacă este să ne uităm în perspectivă, în ciuda uh, multor uh, avantaje uh, acestei microcreditări. Încă o dată vreau să spun că în anii 90 acest tip de finanțare părea pur și simplu nerealist, însă după 10 ani se dovedește că uh, această microfinanțare este un instrument care poate să funcționeze foarte bine în Europa și poate fi folosit în mod eficient pentru a sprijini întreprinderile care se lansează și micro-întreprinderile. Acesta este un element interesant, mai ales când ne gândim că infrastructurile de profil erau foarte slabe în, în Europa la vremea aceea. Și să nu uităm împărțirea geografică aici. Uh, Eh, pentru că vorbim despre Uniunea Europeană, însă există diferențe. Când vorbesc despre țările din Europa de Est, eh, poți să dai aici credite, este o situație anume, însă în Europa Occidentală situația este foarte diferită. Există modele de afaceri diferite și multe dintre aceste inițiative nu sunt durabile. Este vorba de un tip de creditare care se ocupă de startup-uri, altele se referă la inițiative sociale. În fine, există o diversitate enormă pentru că piața este foarte fragmentată, foarte dezorganizată și peisajul instituțional de microfinanțare este foarte divers. Încă o dată, nu vreau să subminez importanța facilității progres, dar cred că există pe undeva o, o, o verigă uh, lipsă uh, și anume infrastructuri suficiente care să permită într-adevăr să profite de aceste oportunități uh, prezente în facilitatea progres. Un element important este că în, uh, din punct de vedere al conceptului care este vizat, această microfinanțare este un element care suplimentează finanțarea și nu îl înlocuiește, pentru că avem, bineînțeles, o serie întreagă de instituții financiare cu vocație socială care pot fi folosite pentru a sprijini micro-întreprinderile însă au nevoie de asistență tehnică și, bineînțeles, și de voința de a acționa în acest domeniu au nevoie de această technical assistance, asistență tehnică pentru a pune la punct produse adaptate. Deci trebuie să avem o abordare mm, globală a microfinanțării și să ne gândim că există o serie întreagă de intermediari uh, uh, aici și mulți dintre aceștia și aceste entități pot să ofere la rândul lor uh, microcreditare. Ca și model de afacere, business model, trebuie să ne gândim, deci, la cum să folosim infrastructurile financiare existente. O altă chestiune pe care doream să o menționez este următoarea. De multe ori ne izbim de pro problema absorpției fondurilor de către clienți deci, uh, această chestiune de, de monitorizare a, a modelului de afaceri este foarte importantă. Deci, trebuie să profităm cât mai mult de infrastructurile existente, asta este clar, dar asta înseamnă eforturi suplimentare de ne neneglijabile și voința de a transforma modelul existent uh, într-un model care să poată într-adevăr să profite din plin de pe urma facilității progres. Este tot ce vreau să vă spun. Mulțumesc foarte mult Următorul vorbitor este din Franța, este șeful diviziunii microfinanțare de la BNP Paribas, domnul Emanuel de Luțel. Aveți cuvântul. O să vorbesc în limba franceză, spune domnul Deluțel. Vă mulțumesc pentru că ne-ați cerut părerea în ceea ce privește noul instrument uh, de microfinanțare progres, care completează instrumentele existente Jeremy și Jasmine. Este un pas înainte pentru dezvoltarea microfinanțării în Europa și așa cum voi arăta mai încolo, mai rămân însă multe de făcut, însă uh, este clar că ne putem inspira din plin de ce se întâmplă în țările de sud, când, din sud în ceea ce privește microfinanțarea. Uh, ei bine, în lumea aceasta Uh, restrânsă a microfinanțării, cum se situează BNP Paribas. Noi avem oarecare expertiză aici, atât în țările din nord cât și în țările din sud și avem un uh, parteneriat cu ADIE de 17 ani încoace, ADIE care se ocupă de microfinanțare în Franța și este un adevărat pionier în uh, Europa. Practic, uh, din societatea mamă, uh, din care au provenit ambele entități, BNP Paribas și ADIE, uh, e bine, de aici s-au desprins o serie de inițiative comune care au vizat mecenatul în Franța, dar și un benevolat al competențelor. E vorba de persoane, deci de benevoli, care însoțesc proiecte de microfinanțare. Uh, Eh, domnul Lușec a vorbit eh, de un lucru foarte important mai adinaori, și anume acel alfabetism, eh, alfabetizare financiară, deci modul în care putem să însoțim persoanele pentru a învăța ABC-ul finanțelor. Acum 4-5 ani am inițiat o activitate care completa mecenatul și benevolatul despre care v-am vorbit și este vorba de o finanțare a instituțiilor de microfinanțare de care mă ocup eu, o activitate cu uh, impact global și care vizează aproximativ 300.000 de împrumutători din țările din Sud, în parteneriat cu vreo 20 de uh, instituții de profil uh, în mai multe stă, în, în 8 state din Sud. Vocația este una socială, în principal, și știm că a, a, practic cu cei 50 de milioane de a, euro care sunt în joc, dorim să ajutăm în proporție de 80% femeile. Deci, noi ne dorim să ne extindem cu aceste activități din Franța, mergând spre Europa și mai departe. Patrick va vorbi mai încolo despre inițiativele ADIE, însă acum câteva luni pot să vă spun că am uh, intrat în negocieri cu ADIE, partenerul nostru din Franța, pentru a crea o nouă inițiativă în Belgia, care se va naște peste câteva săptămâni. Este vorba de Microstart. Și unde și Fondul Social European este extrem de implicat, deci iată un exemplu uh, de inițiativă în cadrul noilor uh, programe. E bine, în acest univers uh, al microfinanței și rolul nostru, pot să vă împărtășesc, deci, câteva reflexii Uh, în ceea ce privește starea microfinanțării în țările de sud în comparație cu cele din Europa. Uh, în Europa este mult mai răsâns această activitate decât în țările din jos, de, de, de sud. În Europa uh, sau în țările din nord, un milion de persoane care solicită credit în comparație cu 150 de milioane în țările din sud. Ceea ce privește capitalurile împrumutate, Aici avem uh, o situație un pic mai echilibrată, nord față de sud, însă, într-un cuvânt, microfinanțarea europeană față de ce se întâmplă pe plan internațional reprezintă, deci are o pondere microscopică. Totuși, suntem convinși că există o nevoie reală și care a fost accentuată de criza socială pe care o cunoaștem. Un studiu a fost realizat acum câțiva ani de OCDE punea că piața potențială ar fi de 700.000 de solicitanți de credit, adică aproximativ 6,3 miliarde. Probabil că această piață astăzi este subestimată și mai ales sumele care sunt în joc. Probabil că ele trebuie să fie mulțite cu 2 sau 3 Uh, avem uh, aproximativ 80 de milioane de persoane din Europa care locuiesc sau care trăiesc sub pragul sărăciei și, de altfel, și dintre persoanele active, 10% sunt, uh, practic, lucrători săraci, deci 24 de milioane de cetățeni europeni. Deci, există foarte multe persoane care doresc uh, așa cum se întâmpla uh, după căderea zidului Berlinului în Europa de Est. Uh, astăzi există persoane în Franța care doresc să-și înceapă propria afacere. Întrebarea este acum, uh, având în vedere contextul de criză și austeritatea bugetară, cum să răspundem acestor nevoi. Am putea să ne inspirăm de modelul țărilor din Sud. Acum câteva zile am fost la o conferință a Platformei Europene pentru Microfinanță, care este bazată la Luxemburg. 350 de experți, mai mult de 200 de organizații diferite. Ne-am întâlnit acolo și la sfârșitul acestui eveniment uh, s-a emis, s-a publicat un uh, comunicat de presă cu trei puncte speciale trei mesaje clare legate de microfinanțarea în Europa. Îl puteți găsi de altfel pe un site internet. În primul rând, microfinanțarea în India și mai ales în statul Indra Pradesh traversează o perioadă foarte, foarte gravă. Situația este blocată, practic, de uh, deciziile autorităților din Indra Pradesh care interzice instituțiilor de microcreditare să facă noi credite. Și e vorba și de colectarea fondurilor datorate. Deci, ă, este o criză pe care trebuie să urmărim cu atenție și din care trebuie să învățăm. Apoi mai este problema dobânzilor. Ă, e bine, este vorba de un subiect extrem de complex. În Europa, și mai cu seamă în Europa, să zicem, latină, ă, ne este greu să uh, ne închipuim că am putea să plătim o dobândă uh, mai mare de 2% maxim pentru lucrătorii săraci. Este vorba, practic, de a celebra dezbatere din sânul Bisericii Catolice de acum 500 de ani legată de posibilitatea de uh, a împrumuta sau nu și dacă este moral. Dominicanii spuneau că trebuie să, nu trebuie să dai cu, cu dobândă pentru că este un păcat. Și bineînțeles că franciscanii care au și fondat uh, Le Monde de Piete au spus că trebuie să-ți acoperi cel puțin costurile. O dezbatere pur teologică timp de 50 de ani care a fost apoi tranșată de e, uh, papa și apoi acest lucru a fost uh, consentit într-un conciliu și s-a spus atunci că se poate cere o dobândă, este legitim, însă trebuie să fie unul rezonabil. Adică, așa cum am spus noi astăzi, să existe un model economic uh, solid. Și această dezbatere revine și astăzi în actualitate, această dilemă. În țările din sud, media pentru microfinanțare este de 30%. Ca și rata dobânzii, în anumite țări ea atinge chiar 80%. Și mexicanii o să vă spună că la mai puțin de 50% nu, mer- nu merită, nu se acoperă costurile. Practic, cu cât se fac uh, împrumuturi mici, de dimensiuni mici, cu atât uh, costul Uh, sporește ca și riscul. Deci, nu trebuie să ascundem uh, după deget, dezbaterea aceasta este una reală și în contextul parteneriatului public-privat și al subvențiilor, uh, e bine, nu trebuie să credem că microfinanțarea poate să supraviețuiască cu o dobândă de 2% vorbeam iarăși despre modelul economic și vorbea și colegul Galușec, sunt de acord. Gratuitatea nu există. Cineva undeva trebuie să plătească. A doua observație se referă la supravegherea, reglementarea și autoreglementarea. În țările din Sud, instituțiile de microfinanțare au creat uh, propriile lor norme contextul în care o legislație nu exista ca atare. Dacă vă uitați la pionieroratul de care a dat dovadă AIDE în Franța, adie, și anume faptul că a ă, promovat modificări ale legii care să permită spargerea monopolului băncilor care erau singure capabile să împrumute? E bine, amendamente legislative extrem de importante și deci cadrul legislativ încă o dată nu trebuie să fie subestimat. Comitetul de la Basel a publicat acum un an uh, rezultatele unor consultări. În fine, a discutat acum un an, a publicat acum trei ani un studiu legat de microfinanțare, un document care are vreo 50 de pagini. Și acolo se pune accent pe două aspecte. În primul rând, importanța reglementării E important să avem o reglementare specifică pentru microfinanțare. Pe de altă parte, nu trebuie să reglementăm prea mult. Trebuie o reglementare inteligentă, smart regulation, o adaptare, o reglementare adaptată și adecvată, pentru că ideea este, în ultima instanță, de a ajuta pe cei săraci să aibă activitate economică. Și aici cred că Franța este un exemplu demn de urmat, pentru că Franța a instituit un observator al microfinanțării și, de asemenea, și Inspecția Generală uh, a Finanțelor a uh, intrat în acest uh, univers, a publicat un raport și nu cred că este cazul în marea majoritate a țărilor europene. Al treilea aspect. E vorba de accesul la microfinanțare pentru cetățenii europeni. Sunt intim uh, convins că microfinanțarea nu își poate lua zbo, um, avântul dacă cetățenii nu, pot fi, nu se implică și nu pot fi implicați în uh, dezvoltarea microfinanțării. Astăzi, mulțumită internetului, uh, se pot accesa deci site-uri cum ar fi Kiva, Statele Unite, Baby Loan sau Microworld în Franța care permit uh, cetățenilor să dea și să primească împrumuturi începând cu 20 de euro. Ei bine, aceste inițiative trebuie să fie reglementate. Practic, uh, iată, inițiative care sunt pentru cetățenii europeni pe internet, însă dacă acest, caz, acest lucru se întâmplă în țările eh, de jos sau în Luxemburg, în alte țări nu este cazul, pentru că mă refer aici și la uh, activitățile băncilor care uh, în, anumit, în foarte multe țări nu permit uh, aceste microfinanțări. Este cumva uh, ciudat pentru că practic băncile nu pot să dea aceste fonduri pentru că autoritatea de reglementare nu permite acest lucru invocând, de exemplu, protecția investitorului și uh, spunând că aceste fonduri, din punctul de vedere al riscurilor și având în vedere că aceste fonduri sunt uh, practic sigure din punctul de vedere al riscurilor și al reglementării. Ei bine, ce putem să ne așteptăm de la progres, având în vedere toate aceste elemente? Se estimează de deci, 6 miliarde de credite și 700 milioane de solicitanți de credit. Asta, astea erau cifre de acum câțiva ani. Probabil că cifra actuală este mult mai semnificativă. Problema este acum cum își acoperă costurile acestei instituții de microfinanțare. Majoritatea dintre ele nu sunt rentabile. Deci este clar că trebuie să se ajungă la o masă critică care să permită acestor întreprinderi să fie rentabile. De asemenea, important să avem un cadru uh, legislativ cât mai adaptat și autoritățile trebuie să înțeleagă importanța microfinanțării nu numai din punctul de vedere al uh, finanțelor, ci și din punct de vedere social. În fine, această iluzie care consideră că microfinanțarea poate să, uh, eradic, uh, să combată sărăcia. În fine, știm foarte bine că fondatorul uh, Yunus al microfinanțării a luat premiul Nobel acum 5 ani. Uh, acest premiu a încununat activitatea sa. Între timp s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Indra Pradesh. Acum trebuie să tragem linie și să avem un model economic care să fie cât se poate de solid. Vă mulțumesc pentru atenție. Voi lua întrebări mai încolo dacă este cazul. Uh, thank you very much. Um, mulțumesc foarte mult. Now, uh, before lunch, which is Roma, um, which has been changed round uh, because of the weather. Um, mulțumesc. Așteptăm și următorii experți, deocamdată încă blocați de zăpadă. Domnul Ujalaki din Ungaria. Vă mulțumesc. Mă scuzați că am întârziat, însă totuși am reușit să ajung. Fără să fi intenționat asta, cred că voi avea o dezbatere cu vecinul meu de aici. Așa să vă spun în primul rând că în această prezentare voi spune dacă uh, merită să avem această microfinanțare către, pentru persoanele sărace, să vedem dacă se poate face un profit pe termen lung sau dacă acest uh, model este viabil. Uh, eu nu prea cred. Însă, Vom vedea din exemplul meu. Să vedem dacă poate fi replicat acest model și dacă merită uh, să-l replicăm. Deci eu voi încerca să vorbesc despre asta. Experiența mea provine din implicarea pe care am avut-o în elaborarea programului Kiot Program în uh, Ungaria, un program finanțat parțial de uh, Roma Pilot de la DG Regio. Probabil că cunoașteți acest program uh, experimental. E un program uh, pilot într-o fază foarte timpurie destinat populației uh, rome și pentru integrarea acesteia în Europa de Est. Care este misiunea acestui program, Kyoto Program? Să ajute uh, oamenii săraci și marginalizați, mai ales romii, îmbunătățindu-le situația, uh, oferindu-le demnitate și uh, servicii financiare. E foarte asemănător cu Banca Gramini, însă nu vrem să o mai menționăm. Aș vrea acum să mă refer puțin la populația romă. Cred că foarte mulți uh, în Europa Occidentală sau în afara Europei nu știu exact foarte multe despre această minoritate și închipuie doar că sunt niște oameni talentați cărora le place să cânte muzică și sunt îmblăcați în mod colorat. Nu, situația romilor e mult mai complicată și de aceea cred că trebuie să vorbim despre asta. În Ungaria reprezintă între 7 și 8% din populație, adică cam un milion. Sunt uh, principalii perdanți în urma uh, modificărilor de regim survenite după 1990, deoarece regimul comunist avea o abordare foarte mm, dură, aș putea zice, însă o politică de integrare bine uh, făcută. Romii erau angajați în industria grea, uh, unde practic uh, curățau sau uh, împingeau cărucioare în fabrici sau la, uh, la um, CAP-uri. Mulți dintre ei sunt excluși social, de foarte multe ori um, rata șomajului e foarte ridicată, 35% printre bărbați și 20% pentru femei. Există deci excluziune socială, tradițiile lor au fost distruse, deoarece dacă dai cu mătura uh, într-un combinat nu prea ai cum să-ți păstrezi tradițiile. Aceștia trăiesc în ghetori, separași, școlile sunt segregate, în jur de 80% din populația totală de copii, deci trec uh, examenul din populația totală deci examenul pentru a intra în liceu. În schimb, romii trec acest examen doar în proporție de 10%. Și ultima cifră, 70% dintre ei, veniturile lor, dintre ei sunt uh, în uh, tranșa cea mai săracă de populație. Iată deci câteva elemente, câteva informații în legătură cu situația acestora. Ultimele politici guvernamentale nu au fost neapărat pozitive, au introdus anumite beneficii de șomaj, asistență socială care nu exista în timpul comunismului, însă uh, pe lângă modificările aduse acestor beneficii, guvernele nu au știut cum să soluționeze această problemă și de aceea, împreună cu câțiva prieteni, am avut această inițiativă care este privată, deci am încercat să schimbăm ceva. Probabil că am citit și noi o carte bine cunoscută și ne-am zis că merită să încercăm. Um, un um, director de la Banca Raiffeisen, o persoană din domeniul investițiilor imobiliare și mai mulți parteneri ne-am implicat pentru a elabora acest program, pe care l-am început cu fondurile proprii. După care, ulterior, a intervenit DG Regio, am solicitat fonduri și deci am primit uh, niște bani pentru a ne continua proiectul. Uh, deci noi am dorit să oferim împrumuturi negarantate, ceea ce nu e posibil conform regulamentului bancar maghiar, despre care voi vorbi și mai târziu. Uh, sume mici, suma cea mai mare e 3500 uh, de euro, de asemenea pentru persoane șomere pe perioadă lungă, needucate, clienți mai ales romi, de preferință femei. Uh, Împrumuturile sunt doar pentru a genera venituri, deci nu pentru a-și îmbunătăți, de exemplu, casa sau așa ceva. Avem, de asemenea, ă, împrumutăm la grupuri pentru presiunea ă, dintre omologi, deci pentru ca aceștia să dea banii mai ușor uh, înapoi. De asemenea, acordăm împrumuturi secvențiale. Plățile se fac, uh, plățile înapoi se fac, rambursările se fac săptămânal. De asemenea, încurajăm economiile de bani și suntem destul de scumpi, deoarece am hotărât să taxăm o marjă de 10%, deci uh, marja între împrumuturi și economii. Ungaria este o țară cu o situație dificilă. Probabil cu toții cred acest lucru despre propria țară, să avem impresia că la noi lucrurile sunt foarte dificile din cauza unei uh, reglementări uh, prea împovărătoare. Birocrația este foarte mare. Deci noi ne-am dat seama că niciodată nu vom putea permite existența condițiilor de a acorda microfinanțare prin bănci. Noi avem bănci cu amănuntul, avem această bancă uh, Raiffeisen și niște entități complet separate uh, de microfinanțare. Uh, băncile au aceste produse în uh, cărți, în conturile proprii Există garanții uh, în cazul băncilor pentru a acorda împrumuturi, însă nu și în cazul nostru. Raiffeisen uh, finanțează aproximativ 500 de milioane de milion jumătate de euro. Deci ei își preiau uh, pierderile existente și fac totul gratis serviciile bancare oferite de Raiffeisen sunt uh, gratuite pentru clienții noștri. Iar entitatea separată este cea de microfinanțare. Avem angajați pe teren care organizează uh, grupurile țintă. Noi nu credem că vom face niciodată un profit de pe urma acestei activități. Chiar dacă vom avea 20 de mii, 30 până la 100 de mii de clienți, cu toate pierderile și cu costurile inerente oferirea acestor împrumuturi, niciodată nu vom reuși să ne să plutim practic. Și nici măcar nu dorim acest lucru. Bancherii fac profite, fac un profit oricum Uh, cel din sectorul uh, imobiliar de asemenea uh, câștigă bani și nu cred că ar trebui să fim forțați să construim un portofoliu de împrumuturi în care doar un procent de 15-20% sunt pentru romi pentru a putea câștiga bani. Nu, noi credem că e un serviciu special și dacă altcineva poate să-l facă și în mod profitabil, treaba lor să o facă. Pe noi ne interesează să avem un impact social. Și cred că și numeric există o reprezentativitate, dar avem un, avem un cost de a livra un împrumut. Pe care se va vedea clar la sfârșitul uh, experimentului. Dacă acest număr e mic, atunci beneficiile pentru familie și contribuțiile sociale pe care nu le-au uh, primit. Deci prin asta putem calcula exact costul acestui program și costul pe care îl poate suporta acest uh, program în funcție de impactul social. Am luat o decizie destul de tragică în Ungaria și anume să finanțăm doar afacerile legale. Deci clienții noștri vor trebui să se înregistreze uh, ca persoane pe cont propriu, ceea ce, bineînțeles, uh, nu e ușor din cauza birocrației. Noi am hotărât să nu finanțăm uh, oameni care lucrează la negru. Știu că alte bănci și în alte țări asta se face, de exemplu în România și Macedonia, tot pentru romi. Noi ne-am gândit că dacă nu vom reuși să-i uh, aducem pe căușul legal uh, în mediul afacerilor, e inutil să încercăm să facem acest lucru. Și vă voi spune cât, de ce e atât de greu să îți începe o afacere în Ungaria, în mod un șomer rom primește în jur de 100 de euro pe lună, beneficii sociale. Familia trebuie să trăiască cu acești bani. Totuși, din datele pe care le avem, dacă se înregistrează ca persoană pe cont propriu, guvernul presupune că va câștiga salariul minim, care e de 300 de euro pe lună. Iar, bineînțeles, va trebui să plătească beneficii sociale după aceea. Deci, din prima zi, fără să fi avut un profit, fără să fi făcut niciun ban, să, fără să aibă o cifră de afaceri și nici măcar profit, va trebui să plătească la asigurări, la casa de asigurări. Dacă vrea să se înregistreze drept comercial ambulant, care vinde zarzavatul, fructe și legume, trebuie să treacă un examen. Și ca să ajungi la acel examen, va trebui să studieze timp de 60 de ore cum ar, sub, ă, subiecte cum ar fi engleza de afaceri. Gândiți-vă, o persoană care e semi-analfabetă, o femeie care oricum vinde fructe și legume. Deci pentru a putea plăti la casa de asigurări, va trebui să treacă acest examen, ceea ce e foarte costisitor deci, pentru a face cele 70 de ore de engleză de afaceri, undeva la metrou, nu știu unde. Deci asta e problema pe care trebuie să o soluționăm legată de birocrație. Cum lucrăm noi? Identificăm niște gători mai importante de rome, atât la sat cât și la oraș, angajații noștri de pe teren merg acolo. Nu îi întrebăm pe oameni dacă sunt sau nu romi. E clar că dacă locuiești acolo, mai mult ca sigur ești rom. După care, angajații de pe teren încep să construiască acele grupuri pentru a obține o coeziune, au loc reuniuni regulate. Se începe foarte greu, deoarece lipsește încrederea la început, însă încet, încet lucrurile se pun pe roate. Ideea era să combinăm aceste activități uh, sociale care par asemănătoare unor, unui joc, să zic așa, cu ceva mai mult, să ajungem la niște discuții despre afaceri, să întrebăm pe oameni cum uh, cred că ar putea câștiga bani, să întrebăm dacă sunt singuri că ar putea plăti înapoi un eventual împrumut, dacă pot da bani înapoi săptămânal, după care le arătăm cum să deschidă un cont, cum să scoată și să pună bani, cum să plătească asigurarea pentru un automobil dacă doresc să și-l cumpere. Deci, activitățile devin se transformă într-un fel de consiliere de afaceri pe care acești oameni n-au mai văzut-o. Au mai văzut eforturi de microfinanțare. Bineînțeles, au mai venit oameni acolo care i-au întrebat dacă vor bani, dacă vor să-și ia un porc, de exemplu, ei eh, le oferă împrumutul respectiv. Să ceea ce facem noi e nou. Avem niște criterii de reușită foarte severe pe care ni le-am stabilit. Spunem că dacă nu ni se rambursează cel puțin 70-80% din împrumuturi, nu vom recomanda acest program. Știți care sunt cifrele în Asia de Sud-Est? Nu cred că niciodată nu vom ajunge la o rată de rambursare de 95%, însă dacă ni se rambursează în proporții de 70-80%, marja aia de 10% de bani pe care câștigăm noi acoperă eventualele pierderi și pentru început cred că e suficient. De asemenea, vrem ca acei clienți care ne rambursează banii să contracte un al doilea împrumut, deoarece un al doilea împrumut înseamnă că afacerea respectivă a început să funcționeze. Și noi vrem să măsurăm într-adevăr impactul social despre care vă vorbeam la început, să știm exact cât costă un împrumut și cât uh, câștigă teoretic acești oameni și care sunt banii pe care îi economisim pentru stat, care, uh, dacă acești oameni nu uh, contractau împrumuturile respective, ar fi trebuit să plătească contribuții sociale. Avem și o, pro, o procedură de monitorizare făcută, împreună, făcută de DG Regiu, de către uh, PNUD, uh, și de asemenea Banca Mondială este implicată și trebuie să vă spun că e înălțător să mergi în aceste sate și să vezi ce se întâmplă. Oamenii trăiesc în spatele ușilor închise, sunt îngrijorați din cauza condițiilor de viață. Ce viață poți să ai când primești doar 100 de euro pe lună? Mulți lucrează la negru, sunt trași pe sfoară de angajatorilor, după care venim noi și începem să producem o schimbare minoră, însă importantă. Acești oameni încep să-și recapete încrederea, să fie mai glumeți și cred că, într-adevăr, reușim să transformăm în mod semnificativ viața acestor uh, comunități. Uh, la început, uh, mulți râd de cei care vin la reuniunile noastre, spunând că oricum vor fi înșelați, că ăștia nu vor decât să vă ia banii sau, mai știu eu, vor să vă răpească fata. Dintre cei care vin la aceste reuniuni, uh, deci mulți primesc uh, împrumuturile, încep să-și cumpere lucruri, alții, din păcate, o mai au și pe cocoașă de către alte persoane care uh, vor să le fure venitul pe care îl au. Nu cred că mai am multe de adăugat. Ceea ce e foarte important e că nu ne putem aștepta ca o astfel de organizație să aibă profituri. Poate avea profituri atunci când are cu alte scop, are um, scopuri diferite de cele pe care le avem noi. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească în sfârșit la uh, elaborarea unei structuri de finanțare pentru organizații. Nu neapărat să le acopere finanțarea, ci să le acopere um, costurile de funcționare, deoarece finanțarea o găsim noi din alte părți, de exemplu Raiffeisen s-a, implicat. Există și alte bănci implicate. Eu cred că multor bănci le ar plăcea să se implice în așa ceva, însă nu le place să facă această muncă. Deci nu cred că vom găsi probleme de finanțare, însă trebuie acoperite costurile de funcționare, care sunt uh, destul de ridicate. Sperăm ca Banca Mondială și PNUD să se implice și să uh, găsim totuși o soluție pentru a continua astfel de proiecte. Acum va lua cuvântul uh, domnul Sapi, uh, președintele Microstart. Thank you. Mulțumesc, voi vorbi în limba franceză. O reprezint pe doamna Nova, care a fost reținută la Paris din motive de sănătate și m-a rugat să o reprezint. Înainte de a aborda conținutul acestui dosar, dați-mi voi să vorbesc despre context, despre microcreditarea în Europa. De circa 20 de ani, microcreditul cunoaște un avânt important în toate democrațiile europene. Motivele sunt următoarele. Dezvoltarea serviciilor, care s-a adăugat în anumite state unei dezindustrializări accelerate, creșterea importanței muncii independente și, din păcate, crize economice care îi afectează, în primul rând, pe cei mai fragili. Sunt tot atâtea elemente care au contribuit la dezvoltarea acestui instrument. Trebuie să adăugăm o implicare din ce în ce mai mare atât a băncilor comerciale, care consideră că microcreditul este o potențială piață sau o oportunitate de a-și afirma responsabilitatea socială, cât și un interes al statelor și al instituțiilor europene. Acestea, din urmă, au instituit o serie de instrumente novatoare care au permis au, au permis uh, unui număr de circa 10 instituții de microcreditare uh, să se dezvolte. Dispozitive financiare au fost create în cadrul inițiativei europene pentru dezvoltarea microcreditului, un instrument de 20 de milioane de euro în 2009 și 100 de milioane de euro în 2010 au fost uh, create de Fondul European de Investiții și uh, o contribuție importantă și-a adus și Banca Europeană de Investiții. Aceste mecanisme nu pot fi folosite însă ușor fără îmbunătățirea mediului juridic și instituțional al microcreditului și al microîntreprinderilor. Există o serie de obstacole în calea dezvoltării microcreditului, obstacole care trebuie ridicate, îndepărtate în statele membre. Majoritatea statelor membre nu au creat de altfel cadrul legal și instituțional care să permită dezvoltarea microcreditării în Europa. Cadrul legat de reglementarea financiară și dau două exemple. Deplafonarea ratelor de uzură care în anumite țări continuă să fie menținute și, pe de altă parte, posibilitatea de a împrumuta pentru a, de a împrumuta pentru a acorda credite, deci operațiuni financiare. Nu se dezvoltă armonios nici statutul adaptat muncii independente sau activităților care generează venituri mici. Instituirea de instrumente financiare de anvergură permite microcreditării să se dezvolte peste tot în Europa. Progrese semnificative au permis uh, microcreditelor să se dezvolte peste tot în Europa. Facilitățile Jasmine și Progres permit instituțiilor de microfinanțare să garanteze portofoliile de credite și să obțină un aport de fonduri proprii sub formă de capital sau de quasi-capital. Un exemplu concret și un exemplu care este foarte apropiat de noi este constituirea societății cooperative cu finalitate socială Microstart. Este o inițiativă comună între Asocierea pentru Dreptul la Inițiativa Economică, actor francez în domeniul microcreditării, BNP Paribas Fortis din Belgia și, sper în curând, Fondul European de Investiții. Microstart a fost creată în septembrie 2010 este fructul colaborării între ADIE și BNP Paribas. Însă cei doi parteneri nu au uh, mers niciodată de departe în cooperarea lor atunci, decât atunci când au hotărât să creeze împreună o instituție de microfinanțare. Acest proiect uh, pilot se implantează în două cartiere din Bruxelles și capitalul de demarare este adus de BNP Paribas Fortis și, sperăm noi, de Fondul European de Investiții. ADIE își uh, aduce experiența în cadrul acestui proiect. BNP Paribas uh, Fortis mobilizează 750.000 de euro pentru 42 de luni pentru a permite refinanțarea microstart și Fondul European de Investiții garantează un portofoliu de împrumuturi de 75% și va deveni acționar al societății mai degrabă decât observator, începând cu luna decembrie 2010. Creând MicroStart, BNP Paribas Fortis, ADIE și Fondul European de Investiții își uh, sporesc cooperarea și experimentează un nou model de agenții de proximitate. E vorba despre un parteneriat public-privat care va ajuta circa 800 de noi clienți în faza sa pilot. Unul dintre obiectivele pe care vom încerca să le atingem este să demonstrăm că modelul economic microstaff, microstart se poate autofinanța până în 2017 și să asigurăm perenitatea sa pe termen lung în uh, beneficiul clienților. Merită să explorăm însă o serie de progrese. Dacă e ca microcreditarea să se dezvolte în Europa, trebuie să identificăm trei mize. În primul rând, programe europene adaptate instituțiilor europene de microfinanțare. Instituțiile de microfinanțare s-au dezvoltat datorită instrumentelor existente, însă aceste instrumente nu sunt bine adaptate pentru crearea de mici instituții de microfinanțare acestea nu stăpânesc bine nivelul de sofisticare a facilităților și au dificultăți în a obține mijloace adiționale. Idealul ar fi să creăm servicii simplificate, pachete pentru micile instituții de microfinanțare. Acestea ar uh, include o subvenție de demarare care ar fi nerambursabilă. Instituțiile de microfinanțare ar crea un uh, plan de afaceri și s-ar angaja să utilizeze acest capital în mod adecvat. A doua miză, în cadrul uh, Single Market Act, încurajarea muncii independente. Dezvoltarea unităților de producție independente este o tendință importantă care se va accelera. În Franța, din 2009, se creează sute de mii de întreprinderi suplimentare pentru că anumite bariere fiscale și sociale au fost uh, atenuate pentru activitățile mici. E nevoie de un statut european al lucrătorului independent și acest statut ar putea să intervină în următorii ani în așa fel încât întreprinderile să dispună de o piață favorabilă. Există activități care nu necesită calificări speciale și barierele în care accesul la aceste activități trebuie să fie îndepărtate pentru ca tinerii și cei puțin calificați să aibă acces la locuri de muncă. În sfârșit, o propunere cu privire la un cadru statutar mai favorabil exercitării microfinanțării, dezvoltarea antreprenoriatului social în Europa, antreprenorii sociali în Franța. Finalitatea socială, importanța finalității sociale, spiritul antreprenorial, crearea de modele economice perene cu resurse publice și private, sunt uh, tot atâția indicatori în care se recunosc instituțiile de microfinanțare. Crearea unui statut european de instituție de microfinanțare sub forma unei întreprinderi sociale, cum este MicroStart, sau întreprindere cu finalitate socială, ar permite recunoașterea instituțiilor de microfinanțare și ar permite o comparație mai uh, ușoară între diferitele modele care coabitează în Europa. În concluzie, microcreditele pot facilita Transformarea economică actuală pot fi un instrument în serviciu dezvoltării micro-întreprinderilor, în serviciu dezvoltării ocupării și a publicului în dificultate. Microcreditarea este un instrument de democratizare economică care permite cetățenilor să își ia în propriile mâini destinul. Este un instrument de legătură socială care contribuie la coeziunea socială a Europei și este un instrument care contribuie la dinamismul Europei în fața globalizării. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ați respectat timpul. Vreau să terminăm cu audierea la ora 12, ca să ne rămână cel puțin uh, jumătate de oră pentru restul ședinței. Doamna Iazlovescu este prima vorbitoare pe lista mea. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să felicit pe, uh, experții noștri atât de bine informați și mă gândesc că avem noroc și că e o tradiție bună la care au putea reveni, și anume de a avea experți așa de bine informați. În primul rând, vreau să mă refer la nivelul de punere în aplicare a acestor inițiative de microfinanțare. E vorba, în primul rând, de surprinderea mea când aud uh, ce scăzut este nivelul de absorpție al fondurilor și, în general, de fondurile despre care se vorbește. Care sunt cauzele acestor probleme? Probleme de informare, de diseminare, de promovare a acestor inițiative pe lângă potențialii beneficiari? Aș dori, de asemenea, și o altă clarificare, un lucru care mă îngrijorează. Ați spus că în Europa de Est fondurile sunt destinate în principal romilor, pe când în Europa de Vest aceste fonduri sunt destinate creșterii economice. Sunt puțin îngrijorată, nu că aș avea ceva împotriva romilor. Eu provin dintr-o regiune care uh, um, are minorități, cum ar fi romii sau germanii, substanțiale. Noi suntem așa, ne lăudăm cu modelul nostru multicultural și pot să spun că suntem un exemplu pentru restul țării, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu cetățenii romi. Însă domnul Deluțel a spus că am putea să triplăm fondurile, pentru că interesul este așa de mare. E bine, dar am mai spus un lucru și anume că microcreditele uh, sunt o facilitate care presupune riscuri înalte și costuri de gestiune semnificative. Dacă așa stau lucrurile, poate ar trebui să ne asigurăm că banii într-adevăr sunt folosiți așa cum trebuie. Există oare vreo monitorizare, vreun control al modului, modului în care sunt cheltuiți acești bani, asta ne-ar permite să avem soluții optime pentru viitor. Sunt de acord cu ce a spus domnul Galușec. și anume că organizațiile sau structurile care sprijină micro sunt destul de dezorganizate peisajul este destul de haotic, poate ar trebui să facem ordine aici și să uh, introducem și norme uh, adecvate. Aceasta ar fi o soluție. Este clar că dorești, dorim să uh, facem ordine aici, însă trebuie să știm și cum uh, să o facem. Și domnul din Ungaria, nu știu dacă îi pronunț numele uh, corect, domnule Uliachi, ați vorbit despre proiectul dumneavoastră și modul în care acest proiect a, a, a văzut lumina zilei și dificultățile cu care v-ați izbit, de care v-ați izbit. Cred că este totuși un exemplu de succes pe care merită să-l promovăm în restul Europei. Mulțumesc, doamna Morin, Elizabeth. Da, mulțumesc. Și eu vreau să vă spun că audierea de dimineață a fost extrem de interesantă pentru că avem într-adevăr ocazia să întâlnim experți, adevărați experți, care ne aduc atât teorie cât și exemple concrete. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru această inițiativă. Vreau să pun niște întrebări. Experții ne-au spus cât de greu este să uh, dai uh, aceste credite celor mai săraci și care sunt, aș vrea să știu eu, statisticile care ne spun uh, modul în care aceste microcredite sunt folosite de către femei, pentru că cred că la nivel internațional femeile sunt cele care în principal beneficiau și cereau aceste credite. Aș vrea să știu dacă există cifre similare la nivel european. Mulțumesc. Doamna Schroeder. Mulțumesc. Am uh, văzut ce ne arată exemplul maghiar și anume că acest microcredit poate fi într-adevăr uh, o poveste de succes, însă mă uimește un aspect și anume aveți un program destul de mic Uh, dar nu folosiți deloc potențialul Fondului Social European. Ar fi interesant, pentru că tocmai există inițiative și împrumuturi prevăzute care ar putea fi uh, uh, cumva uh, uh conectate cu Fondul Social European și uh, Ungaria poate accesa aceste fonduri și alte țări. Acest fond funcționează de mai bine de șapte ani și permite niște măsuri și mă uimește faptul că nu profitați de această ocazie. Și apoi mă uimește un lucru, încă un lucru, și anume cât de greu uh, merge treaba în general și cât de obstacole apar în drumul dumneavoastră. Uh, Uh, există și exemple de organizații care lucrează foarte bine și dau bani, alte entități de microfinanțare uh, merg, merg în pierdere, însă trebuie să se meargă dincolo de acest uh, peisaj pe pestriț. Cum veți face ca să conlucrați și ca să vă asigurați că intermediarii uh, Uh, practic, sunt cei care uh, acoperă riscul. De fapt, cine acoperă acest risc până la urmă? Uh, mai ales dacă se pornește din start cu ideea că afacerea respectivă nu va aduce niciun fel de bani. Și, de asemenea, vreau să știu cum lucrați cu băncile, cu BEI, de exemplu știu eu din anumite surse că uh, băncii europene de investiții nu prea îi place să asigure sau să acopere astfel de riscuri, deci vreau să vă întreb cine va plăti în ultima instanță uh, aceste activități riscante. Doamna președinte, vreau să sugerez următoarea metodă. Avem uh, timp foarte puțin și experții și-au notat întrebările. Uh, vă propun să primiți răspunsurile pe e-mail, astfel încât toată lumea să fie uh, mulțumită. Nu mai avem timp. De ce fac acest lucru? Deoarece au fost uh, anulate foarte multe zboruri, ca și multe călătorii cu trenul și ni s-a cerut să terminăm la ora 4 astăzi lucrările Parlamentului ca toată lumea să se întoarcă acasă. Circumstanțe absolut excepționale și haideți să continuăm da, deci trebuie discutate chestiunea cele esențiale, spune domnul Galușec. I, I will be really short. I had several questions at the beginning. Doamna Gânț, aveam câteva întrebări la început și am și primit câteva răspunsuri, însă mai rămân câteva întrebări. Această audiere publică a fost uh, foarte interesantă. Nu credem noi că aceste instrumente de microfinanțare sunt un panaceu și că pot soluționa toate problemele sociale. Prezentarea făcută de domnul Oilachi din Ungaria ne-a arătat că e, poate fi un instrument uh, util pentru a ajuta grupurile sociale dezavantajate și marginalizate, precum romii. Eu cred că încercarea dumneavoastră este unică de a canaliza acești bani către această populație. De aceea cred că ar fi important să încercăm să țintim cât mai multe persoane din aceste grupuri eh, marginalizate. Și așa cum spuneam și aici, se uh, presupunea că Fondul Social European va finanța organizațiile care vor funcționa cu astfel de grupuri marginalizate. Însă trebuie să avem o acoperire în ceea ce privește aceste fonduri și eu nu sunt uh, sigură dacă s-ar putea finanța acest program de la instru- cu instrumentul progres pentru a ajunge la aceste grupuri uh, marginalizate. Ceea ce vrește acum rata dobânzii, ați spus că nu e realist să avem uh, o dobândă de doar 2%, însă între 2 și 75% cred că se poate găsi uh, ceva, să avem o operațiune care uh, să funcționeze. De aceea aș vrea să văd uh, primul raport. Ne-ați spus că faceți eforturi de comunicare pentru a găsi uh, intermediar potențial în țările membre. Ați vorbit de asemenea și despre cum încercați să atingeți, să ajungeți la eventualii beneficiari. Știu că e nevoie de timp, însă mie mi se pare că acest proces este foarte lent. Avem nevoie de niște programe care să-i ajute pe oamenii de pe teren. Putem avea o finanțare combinată de la Fondul Social European și din alte surse pentru a avea niște programe bune. Așteptăm, bineînțeles, primul raport. Sperăm să fie cât mai echilibrat. Vă mulțumesc. Mă tem că nu avem timp, spune doamna Lin. Avem aici raportorul de la Comisia Libe privind romii care trebuie să plece la 12 și un sfert și de aceea e important să avem acum și dezbaterea privind situația romilor. Îmi pare foarte rău că vă grăbesc. Le mulțumesc tuturor experților. Uh, dacă ne pot trimi prin e-mail uh, aceste uh, prezentări, dar și răspunsurile, deci vom fi foarte recunoscători. Puteți lua legătura cu secretariatul care va transmite toate aceste informații și celorlalți membri din comisie. Eu sunt sigură că dacă ar fi putut să vină, ar fi avut și ei foarte multe întrebări. Mă scuzați, sper să nu aveți probleme cu întoarcerea acasă, e o zi foarte grea și mi-aș fi dorit să avem uh, această reuniune într-o zi care să nu fi fost uh, atât de complicată din cauza zăpezii. Acum Kinga ne va prezenta raportul privind situația romilor. Uh, Kinga, you could take, um... Kinga, maxim 4 minute. După care cei de la uh, Libe 3 minute și ceilalți vorbitori 2 minute. Începem acum să cronometrăm, deoarece nu vrem să-i uh, facem nici pe interpret să lucreze după ora 12 jumate. Voi încerca să fiu foarte succintă. Anumite elemente clar se vor suprapune între audierea anterioară și discuția de acum, deși temele sunt diferite. Câteva cuvinte despre context. Știți că noi suntem comisie asociată conform articolului 50, iar decizia de la conferința președinților a venit cam târziu, Asta a însemnat că a trebuit să-mi înaintez avizul înainte ca decizia să fie luată de conferința președinților. Și chiar și înainte de versiunea finală a raportului doamnei Iaroca. E un efort foarte important. Ieri am avut și o audiere, ieri și alaltă, ieri la Comisia Libe am avut o audiere pe marginea acestor teme și cred că va trebui de asemenea să coordonăm toate calendarele comisiilor cu cel al Comisiei Europene, care a spus că va prezenta un document de follow-up la comunicarea privind romii pe 9 aprilie. Deci mă aștept ca prima versiune a comisiei uh, să fie publicată înainte de a ne finaliza noi versiunea. Deci sper să ne coordonăm pentru a putea influența cât mai mult lucrurile. Se pare de asemenea că timpul președinției maghiare, pentru care situația romilor este o prioritate, la Consiliul din iulie se va discuta de asemenea despre această temă. Deci să nu uităm acest calendar atât de important. Câteva cuvinte acum în legătură cu conținutul. Nu vreau să îl descriu în amănunțime, deoarece toată lumea are textul tradus în toate limbile de altfel. My uh, opinion about the, uh... Nu vreau să vorbesc în avizul meu despre principalele domenii de includere socială a romilor. Asta apare deja, a apărut deja în, în niște rapoarte anterioare. Eu mă refer la modul în care putem pune în aplicare aceste obiective, referindu-mă mai mult la utilizarea finanțării comunitare. Nu cantitățile sunt problematice, ci uh, cum să îi țintim pe cei care au nevoie de aceste fonduri, cum să organizăm această finanțare care ar trebui să fie mai cuprinzătoare și mai flexibilă. Avem o nevoie de o atitudine diferită. De asemenea, e important ca în strategiile naționale pentru anul 2020 să existe un capitol privind uh, eradicarea sărăciei în rândul romilor și bunătățirea situației acestora. Avem nevoie de date în funcție, baza, bazându-ne pe directiva privind protecția datelor, să vedem care este situația utilizării fondurilor și, de asemenea, ar trebui să le cerem OCDE-ului și Organizației Mondiale a Muncii să aibă și ei capitole speciale privind uh, situația romilor în rapoartele lor. De asemenea, să monitorizăm strict problemele legate de segregare, de situația femeilor și să vedem um, care este complementaritatea între diferitele fonduri europene. E nevoie de asemenea de reguli simplificate și de acțiuni concertate la nivel local și național în statele membre. Trebuie să invităm autoritățile locale, organizațiile de romi, unii probabil că nu vor participa atât de ușor. Aștept amendamentele și Vom colabora îndeaproape cu Comisia Libe pentru a avea un raport cât mai bun care să influențeze atât Consiliul cât și Comisia, care ne poate fi un uh, aliat potențial în acest proces. E greu să vorbim atât de repede despre niște subiecte atât de cuprinzătoare. Acum, de la Comisia Libe, doamna Iaroca, trei minute. Colegi, Mulțumesc, doamnă președinte, estimați colegi. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a vorbi despre acest raport, însă, în primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului uh, fictiv uh, pentru avizul uh, foarte cuprinzător. Majoritatea punctelor sau chiar toate punctele corespund raportului meu, deci sunt gata să le susțin. Aș vrea să mă întorc uh, la punctele dumneavoastră și le comentez, să le comentez. Cel mai uh, important punct pozitiv uh, din acest aviz este cel legat de fonduri. În trei alineate solicitați fonduri, programe flexibile, bine țintite și vorbiți de asemenea despre asigurarea complementarității între diferitele fonduri. Este o problemă foarte importantă atunci când vine vorba despre finanțarea destinată romilor și vorbiți de asemenea despre evitarea dublei uh, finanțări. Știm foarte bine de asemenea că poverile birocratice sunt foarte mari asupra ONG-urilor care încearcă să obțină finanțare. Și acestea sunt puncte foarte importante pe care le susțin uh, din plin. Finanțarea pe termen lung este uneori problematică și este necesară dacă ne uităm la Fondul Social European între 2007-2013. Vorbiți și despre coordonarea mai uh, bună între organizații. Cred că este important să se coordoneze mai bine și politicile. De exemplu, politica de dezvoltare rurală, politica regională, pentru a se uh, promova sinergiile. Trebuie să se simplifice regulile și trebuie să se îndepărteze toate barierele între fonduri pentru a maximaliza uh, potențialul acestor fonduri. În alineatele 13 uh, și 12 menționați uh, situația socioeconomică a romilor și cât de important este să existe un pachet de programe. Asta mă ajută foarte mult pentru că în raportul LIBE, în aliniatul 8, cer o hartă a crizelor care să identifice acele microregiuni ale căror locuitori sunt uh, foarte afectați de sărăcie și de excludere socială. Programele acestea trebuie să permită intervenții uh, urgente pentru că populația nu este doar uh, săracă, ci este și prinsă într-un cerc al sărăciei într-un ciclu al sărăciei. Dacă nu facem acest lucru, paralizăm bugetele și uh, cauzăm tensiuni sociale. Iată de ce este important să începem programe microregionale. Unele persoane spun că este foarte costisitor. Eu cred că este mai ieftin decât să lăsăm problemele să se agraveze și mulți deputați uh, au remarcat deja acest lucru. Mă bucur că susțineți um, ideea responsabilității comisiei. Și mă bucur că cereți statelor membre să adopte ținte concrete și specifice și să susțină includerea socială. Aș vrea să subliniez că există o suprapunere parțială între cele două inițiative. Acestea se suprapun în anumite privințe, însă e, e nevoie de o strategie diferențiată pentru romi, o strategie europeană și uh, subliniez acest lucru în documentul de lucru. Și ultima observație se leagă de existența unui organism pentru monitorizarea strategiei pentru romi. Grupul de lucru actual s-a constituit și ăsta este un lucru bun. De multă vreme cerem să existe un astfel de uh, task force. În septembrie acest uh, grup s-a reunit încearcă să vadă încotro s-au îndreptat fondurile. Trebuie să um, consolidăm acest fond și să-l facem permanent. Și aș vrea să știu ce părere aveți despre platforma pentru romi. Aș vrea să întreb dacă acest considerent cere Comisiei sau statelor membre să um, creeze um, benchmark-uri. Cred că Comisia ar trebui să facă acest lucru pentru că este un organism multisectorial și, de asemenea, facilitatorii externi, pentru că va fi un proces extrem de lung. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Hirsch mai întâi și apoi doamna Deli. Doamna Hirsch. Mulțumesc, doamnă președinte. Cecilia, vorbesc în numele doamnei Wikstrom, raportorul nostru de la ALDE. ei crede că trebuie să ne dăm seama că problema romilor e pe agenda de lucru a tuturor instituțiilor importante. A venit momentul să implementăm ceea ce am hotărât iar avizul doamnei Gantz este un pas important în această direcție. Ce ne propune să includem în aviz, doamna Wikstrom? Să le cerem toate, tuturor statelor membre să aibă o abordare cuprinzătoare privind includerea populației romă. Una din problemele cu care ne confruntăm este că, deși situația romilor este discutată, nu suntem aproape de a găsi o soluție și a venit clipa să punem în aplicare ceea ce am hotărât în trecut. Pentru asta e nevoie de coordonare, resurse, de o consolidare a, a autorităților regionale. O problemă sporită este faptul că mulți romi nu au acte de identitate, deși au trăit în state membre toată viața lor. E o problemă care trebuie soluționată. Neputința de a demonstra că faci parte dintr-o națiune sau comunitate te împiedică să ai acces la acea societate. Există mulți copii care nu intră în sistemul de învățământ din cauza lipsei actelor de identitate. Și un pas important este să îți cunoști trecutul. Trebuie să spunem care a fost situația romilor în trecut și care este și cea actuală. Și după ce vom și de asemenea să se știe conținutul rapoartelor întocmite de Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Doamna Wikstrom reamintește de asemenea de obligațiile contractate um, funcție în conformitate cu Convenția pentru minorități. Deci nu trebuie să existe discriminări pe temei de vârstă, sex, uh, religie, origine sau etnie. Din păcate, cu toții trebuie să le reamintim statelor membre că trebuie să asigure libertatea de circulație pentru toți cetățenii europei. Vă mulțumesc. Doamna Deli. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să amintim faptul că romii sunt cetățeni europeni ca orice alt cetățean european, au dreptul la drepturi fundamentale și sociale. Este un prim lucru. Cred că trebuie să încetăm să gândim în locul romilor. Trebuie să facem politici cu participarea activă a romilor. Și cred că este important pentru că în felul acesta recunoaștem implicarea societății civile, care este decisivă, pentru că romii sunt discriminați astăzi. Condițiile de viață ale romilor sunt abominabile. Trăiesc în bidonvile. Este de neconceput ca Europa să îi lase în această, cu această imagine degradantă sunt respinși de societate din cauza unor prejudecăți bine încetățenite. Trebuie să promovăm, poate, cultura romă, ca și multe alte culturi. Al doilea lucru, este adevărat că trebuie să um, insistăm pe finanțări, însă trebuie să ne axăm pe valorile umane, pe sprijinirea socială insist pe, insist pe măsurile de susținere socială. Odată ce romii sunt în locuințe, trebuie să fie ajutați să aibă acces la școală, la servicii publice, trebuie să fie ajutați să-și caute un loc de muncă. Deci este esențial să fie sprijiniți în aceste demersuri. Amintesc de asemenea că femeile care aparțin minorității rome sunt discriminate și riscul de excludere este foarte mare pentru ele. Și amintesc ceea ce uh, a spus Nadia Hirsch în acest raport. Insist asupra faptului că participarea la toate nivelurile și implicarea autorităților este o necesitate. Trebuie însă să mergem spre o abordare interculturală, în așa fel încât să fie mai bine integrați. Vă mulțumesc. Doamna Moha. Eu aș vrea să-mi adresez recunoștința și admirația celor două raportoare din Comisiile Libe și uh, Ocupare, doamnei Gânț din comisia noastră și doamnei Iaroca. Sunt uh, specialiste excelente în acest domeniu și cred că trebuie să fim foarte modești pentru că ceea ce știm noi sunt uh, stereotipurile și avem o idee poate care este departe de realitate și de aceea am încredere în experiența și cunoștințele lor și nu aș vrea să am aici un discurs uh, jurnalistic. Aș vrea să spun că împărtășesc ceea ce s-a spus în ceea ce privește strategia cadru a Uniunii Europene și împărtășesc uh, ideea că fondurile europene pentru integrarea romilor trebuie să ajungă să susțină politicile de integrare. La ultima noastră delegație am uh, avut ecouri care arată că până acum lucrurile nu au stat tocmai așa. Trebuie să avem strategii care să fie strategii care să ducă la o bună utilizare a fondurilor europene. Un al doilea punct. Aceste populații de romi sunt uh, identificate cu unele teritorii în care nu există dinamism economic. E o sărăcie socială și teritorială și practic atunci când se combină cele două ajungem la o spirală infernală. Livia Iaroca propune o cartografie a acestor teritorii. Cred că, într-adevăr, trebuie să fim conștienți de faptul că e nevoie de mai multe politici europene pentru a scoate din acest ciclu uh, vicios al excluderii a scoate din acest ciclu atât teritoriile cât și populațiile. Am uh, vizitat uh, Ungaria pentru a pregăti președinția maghiară și acest lucru reieșea foarte clar. Al treilea punct. Este legat de includerea acestor populații. Citați educația, sănătatea, locuințele, ocuparea. Mă întreb dacă nu ar trebui să mergem mai departe în așa fel încât copiii să se bucură de o atenție sporită. Cred că educația nu este suficientă. Cred că Trebuie să se discute despre responsabilitatea părinților față de copii. Aș vrea să vă pun o întrebare care se referă la punctul 6. Garantarea instituțională, garanțiile instituționale obligatorii. Aș vrea să știu despre ce fel de garanție este vorba. Sigur că trebuie să fie controlate și evaluate politicile însă aș vrea să știu ce înțelegeți prin garanții instituționale obligatorii. Cam asta am vrut să spun și aș vrea să-mi exprim încă o dată aprecierea față de munca făcută de ambele raportoare. Ne întoarcem la raportoarea Kinga Gönz, care sintetizează lucrurile. Eh. Am patru minute deci la dispoziție. Da, trebuie să încheiem. Vă mulțumesc pentru această discuție substanțială. Îmi pare rău că lipsesc mult colegi, totuși cei mai importanți sunt în sală. Aș vrea să mă refer la câteva din comentariile făcute. Liviei Aș vrea să-i spun că în avizul meu am încercat să oglindesc o serie de lucruri și să adaug o serie de lucruri pe care tu nu le puteai acoperi, deoarece îl, făceai din, îl faci din perspectiva libe. Eu cred că celălalt raport se referă la dreptul la liberă circulație, la drepturile fundamentale, la probleme legate de discriminare, elemente la, de asemenea foarte importante. Însă noi am venit cu o perspectivă socioeconomică mai degrabă față de cea din raportul tău care ține mai mult cont de drepturile fundamentale. Cred că, într-adevăr, aceste cadre de referință, benchmarking, trebuie făcute la nivel comunitar. E important să avem uh, un benchmarking uh, valabil pentru toată Uniunea Europeană. Și de asemenea, cred că ar fi bine să se creeze un task force permanent și nu temporar ca până acum. Să existe o instituție transversală care să colaboreze cu diferitele direcții generale de la Comisie. În ceea ce privește comentariile doamnei Wikstrom, Am menționat la un moment dat libertatea de circulație, care va fi acoperită în raportul LIBE. Eu aș vrea să spun că, într-adevăr, cum spune doamna Wikström, coordonarea și resursele sunt uh, cruciale. Avem nevoie de resurse, da, dar avem o nevoie și mai mare de coordonare. Cum în ceea ce privește teritorialitatea apartenența la un teritoriu. Da, e un aspect foarte important, deoarece vedem că aceste probleme sunt concentrate în anumite regiuni. Și cred că Livia propune aceeași abordare ca și noi. Trebuie ca prin uh, fondurile europene să acoperim uh, microregiunile cele mai defavorizate în funcție de anumiți indicatori, cum ar fi uh, PIB-ul de acolo sau nivelul de educație. Iar în aceste microregiuni eh, trebuie să ne dăm seama că nu există un acces egal la serviciile publice, deci și aici ar trebui să facem mai multe. Ceea ce îi privește pe copii, da, ei sunt eh, ținta noastră. Într-adevăr, dezvoltarea infantilă trebuie să se facă eh, împreună cu părinții, în mod armonios. Acum, în ceea ce privește condiționalitatea, eliminarea segregării. Încă o dată, vedem foarte adesea că fondurile comunitare adâncesc și mai mult inegalitățile sociale sau segregarea. Și în mod interesant nu îmbunătățesc situația, ci o răutățesc de foarte multe ori. Deci eu cred că ar trebui să formulăm astfel de așteptări la nivel uh, european. Cum ar fi, de exemplu, reabilitarea unui cartier sau unei zone, nu poate să se facă în detrimentul celor uh, marginalizați social, care la urma urmei, care după reabilitarea respectivă ar fi practic uh, obligați să părăsească cartierul sau zona respectivă și să stabilească într-o altă parte. Cred că noi am putea reglementa acest lucru sau am putea măcar contribui la stabilirea unei abordări europene în acest domeniu. Vă mulțumesc, nu vreau să mai continui. Aștept acum să se înainteze amendamentele, vom uh, colabora cu raportorii din umbră și împreună cu Livia vom uh, continua munca la cele două rapoarte, al nostru și al Comisiei Libe. Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere interesantă. Aveam și eu câteva comentarii, să vom vorbi uh, ulterior și, bineînțeles, voi înainta și amendamente. Termenul pentru amendamente este 15 decembrie. Acestea vor fi analizate pe 24 ianuarie, iar adoptarea raportului în Comisia EMPL pe 25 ianuarie. Aș vrea să vă spun că azi după amiază vom începe cu dezbaterea comună privind bugetul și descărcarea de uh, gestiune și implicațiile asupra formării profesionale. Cred că ați fost informații în legătură cu modificarea ordinii de zi. Sperăm să încheiem uh, în jurul uh, orei 4. Sper că toată lumea va fi mulțumită, inclusiv interpreții, deoarece trebuie să ne adaptăm puțin pentru a ne putea întoarce în statele membre. Deci sperăm să încheiem înainte de ora 4.